Bien, chers collègues, si vous voulez bien, nous allons commencer. Dragi colegi, o să începem acum. Am venit accidental acum, trebuie să vă spun, în această după-amiază, în această sală plină ochi, avem audierea a două rapoarte, a domnului Carins și a doamnei Cleva. Văd că cei doi raportori sunt aici, așa încât îi dau cuvântul domnului Carins. Compte tenu de la de l'assistance. Ținând cont de calitatea asistenței, nu sunteți obligați să vorbiți o jumătate de oră. Glut. Keine Übersetzung in Deutsch. Da, nu probleme cu interpretarea în limba germană, probleme tehnice. Da, deci domnul Clut, prietenul nostru, nu aude nimic în cască. Dacă mă aude cabina germană, da, gata, s-a rezolvat. Foarte bine. Funcționează. Minunat. Bun. Domnule Carins, vă rog. Mulțumim, domnule președinte. Voi începe printr-o Prin am cer scuze pentru că a trebuit să mă duc până la comisie, am fost uh, invitat uh, mă voi întâlni cu primul meu ministru, ministrul de finanțe, că țara mea, Lituania, a primit undă verde să adere la moneda euro, să adopte moneda euro. Deci îmi cer scuze, nu voi, nici nu voi putea sta până la sfârșit. Așadar, voi economisi timpul Parlamentului, voi face doar un discurs, nu două. Așa, așadar, micul meu discurs. Aș sublinia un aspect important și cred că cu toții suntem de acord că e important și anume, dacă e un lucru care e mai necesar ca orice altceva în Europa, ar fi investiții care să creeze locuri de muncă. Cred că poți să fii din orice tabără politică, dar trebuie să fii de acord. Și dacă avem nevoie de așa ceva, e important să avem și o situație de egalitate între toți ca să vină investițiile, pentru că dacă nu avem o situație asta de egalitate, Uh, atunci nu vom avea nici creștere și e clar că va crește evaziunea fiscală și pur și simplu legalizarea uh, câștigurilor ilegale, ceea ce înseamnă obstacole în calea dezvoltării economice a Europei. Asta trebuie noi să schimbăm uh, cu orice preț prin un set de legi, că astea sunt instrumentele noastre. FMI spune că uh, Uh, o parte însemnată a PIB-ului uh, mondial. 5% are proveniență ilegală. E o cifră foarte mare, dacă e adevărat. Alte estimări uh, sunt mai mult sau mai puțin egale cu 5%, deci iată că avem o problemă reală. Uh, cu această directivă și amendamentele sale, cred că ne îndreptăm uh, în direcția corectă împreună cu Comisia și amendamentele pe care le-am depus eu, cred uh, și consider că sunt uh, um, nu contradictorii, ci încercări punctuale de a îmbunătăți lucrurile. Așadar, trei puncte aș dori să uh, evoc aici. În primul rând, și cred eu cel mai important, aspect uh, din aceste schimbări, modificări la, directi- uh, la directivă a de-a face cu proprietarul, cu beneficiarul. Cum să spunem? Dacă autoritățile fiscale sau polițienești ar avea cunoștințe mai bune în legătură cu proprietarii companiilor și trusturilor, ar fi mai ușor să ne asigurăm că toți joacă după aceleași reguli fie că e vorba de a-ți plăti corect taxele și impozitele, fie că e vorba de a combate averile ilegale și uh, circulația acestora în economie. Deci, uh, chestiunea proprietății e importantă și nu cred că afirmația mea e controversată. Dacă am uh, face modificările Uh, potrivite nu înseamnă că <laughs> se vor rezolva toate problemele, dar oricum e important să introducem această idee ca în registrele firmelor, a companiilor, ale trusturilor, uh, să se specifice foarte clar cine anume e proprietarul cui. Deci, uh, la ora actuală când se deschide un cont în bancă, există companii care au un consiliu de Administrație oameni importanți din punct de vedere politic și așa mai departe, dar ar fi de ajutor dacă registrele uh, firmelor ar trebui de asemenea să aibă aceste informații. Deci ca să înregistreze o companie în UE, să arăți cine e adevăratul proprietar și, foarte important, că e vorba de altă directivă pe care am adoptat-o, ca aceste registre să fie interconectate în Europa, deci autoritățile dintr-un stat membru să poată avea acces la registrele celorlalte state. Deci o firmă e înregistrată în Lituania, dar un proprietar e altă firmă înregistrată în Polonia, deci autoritățile din Letonia să aibă acces la registrul din Polonia. Să știe exact să se știe foarte clar uh, cine sunt proprietarii, uh, registrele să fie accesibile. E vorba de uh, amendamentul 19 dintre amendamentele mele. Cred că e foarte important, chiar crucial. Nu va rezolva toate problemele, repet, însă ar fi un instrument important în lupta împotriva evaziunii și fraudei fiscale în Uniunea Europeană. În al doilea rând, evaluarea riscurilor. Acolo e vorba de risc de uh, fraudă fiscală, de evaziune fiscală, de spălare de bani și acest risc trebuie evaluat. E vorba de amendamentul 11. Uh, raportul spune că e important ca la nivel european uh, să fie evaluat riscul reprezentat de fiecare sector. Deci, la nivel de state membre, acestea percep uh, riscuri, uh, riscurile într-un fel, la nivel uh, european, percepția e una mai uh, largă. Deci e important ca și această informație să provină de la nivel european, nu doar de la nivelul statelor membre. Apoi, amendamentul 24 se referă la noile tehnologii ce înseamnă un contact între patru ochi, ce înseamnă un contact virtual sau real. E important când avem acum uh, lucruri cum ar fi semnătura electronică. Uh, echivalentul moral al uh, mm, strângerii de mână, să spunem, între partenerii comerciali, e important să știi cu cine faci afaceri, cu cine încheie un contract și cred că toată lumea e de acord cu acest lucru. Și, ca observație finală, mai spun că în cursul elaborării amendamentelor uh, m-am întâlnit cu mulți reprezentanți ai sectorului industrial, mă rog, lobiști, cum sunt cei cunoscuți, cu care de altfel vorbim cu toții. Am avut o conversație foarte interesantă cu, dacă țin bine minte, un reprezentant al pariurilor de curse hipice irlandeze. Bun, nu prea sunt eu familiarizat cu subiectul ăsta, se pare că e o tradiție în Irlanda. Mi s-a spus că în această țară poate mă înșel, e vorba de 900 de puncte unde poți paria, deci uh, case de pariuri e o afacere cu bani gheață. Pentru că pui bani cash și câștigi bani cash sau, mă rog, îi pierzi. E foarte rapid, nu e nimic electronic acolo. Mi s-a spus că în ce privește spălarea de bani, afacerea asta este absolut neinteresantă, pentru că în medie primești cam 90% din beneficiu pentru orice liră pe care o investești. Ă, ideea e că Păi, uh, avem uh, o limitare a uh, banilor lichizi. Poate că această industrie poate fi exceptată, mi s-a spus, dar m-am pus în pielea unui, <laughs> unui om care vrea să spală bani. Trebuie să plătești doar o taxă de 10% ca să-ți legalizezi banii ca fiind venituri din pariuri. Dar asta este o rată a impozitului mai mică decât plătim noi impozit legal în orice fel de afacere am fi. Deci chiar nu știu care ar fi soluția corectă, dar aș uh, avea argumente împotriva combaterii acestui tip specific de industrie, dar poate că ar putea găsi altă soluție, un fel de înregistrare uh, de la start sau nu știu cumva să putem ști exact cine anume uh, bagă în buzunar marele câștiguri. Asta ar fi doar o notă de subsol, ca să spun așa, la propunerea Comisiei de a scădea volumul tranzacțiilor uh, în bani închizi. E vorba de industria jocurilor. Deși cei implicați în această industrie spun că cei care spală bani nu sunt interesați de, de afacerea lor. Poate că așa o fi, însă poate că sunt interesați și doar cu o taxă de 10% nu știu care e rata creștere, dar nu pare a fi o rată foarte mare. Deci haideți să nu distrugem nicio, nicio sector industrial în Europa doar din dorința de a mm, combate spălarea de bani. Nu trebuie să luptăm împotriva industriei europene, ci să ne gândim să punem anumite măsuri de salvgardare în anumite domenii ca să reducem riscurile, dar să nu omorâm aceste afaceri, creându-le costuri inutile. Cam asta am avut de spus. Mai rămân puțin aici în sală și voi vedea toată această dezbatere înregistrată, sigur, pe site-ul Parlamentului. Asistenții mei au note, aștept cu interes să conlucrez cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Merci, monsieur le rapporteur! Mulțumim, domnule raportor! Spune domnul Gozes, deci precizez că plecați ca să participați la festivitățile ocazionate de intrarea Letoniei în zona euro. Da, raportor domnul Bast. Burkhardt. Dau uh, cuvântul acum raportare pe celălalt dosar, deci uh, e vorba de doamna Cleva Kekus. Presentation of the... După prezentarea directivei, dați-mi voie să discut un pic și să vă prezint proiectul de raport uh, în ceea ce privește acest mic frate Uh, regulamentul de transfer al fondurilor. Uh, noul regulament încearcă să crească transparența transferurilor de fonduri de toate tipurile, atât interne cât și transfrontaliere, pentru ca agențiile de aplicare a legii să poată să depisteze mai ușor uh, viramentele făcute de infractori sau de teroriști prin regulament încercăm să garantăm că informațiile uh, fundamentale ale plătitorului sunt disponibile imediat agențiilor de aplicare a legii pentru a le ajuta pe acestea să identifice uh, infractorii și rețelele de teroriști. Această versiune revizuită a regulamentului este la fel ca și directiva, încearcă să închidă o portiță din regulamentele internaționale și să îmbunătățească trasabilitatea plăților, asigurându-se în același timp că cadrul european rămâne în conformitate cu standardele internaționale uh, stabilite de uh, FETAF, uh, forța, echipa operațională înființată anul trecut. Trebuie să ținem cont de standardele internaționale și, ca atare, una din principalele cerințe este ca atât informațiile plătitorului cât și informațiile celui plătit sunt uh, cerute și înregistrate. Sunt de acord că aceasta este cea mai bună cale de a merge mai departe pentru a garanta că autoritățile responsabile ajung să aibă parte de informațiile de care au nevoie. O altă schimbare importantă este mutarea către abordarea bazată pe risc și aș dori să sprijin această mișcare, dar cred că este important să clarificăm și să consolidăm o parte din punctele care stau la baza acestei propuneri. Și eu propun să facem o legătură cu anexa directivei, acolo unde sunt identificați factorii de risc înalt. Și asta, după părerea mea, ar putea servi drept indicator în platforma pentru furnizorii de servicii de plăți pentru a-și face măsurile necesare. Este important ca nu doar informațiile lipsă sau incomplete să fie factor de suspiciune, ci um, să se poată identifica și transferurile suspecte și să se poată lua măsurile adecvate. Cred că este extrem de important în contextul transferurilor din Uniunea Europeană. Uh, Acolo unde, pe baza piaței unice funcționale, am solicitat deja informații detaliate clare. De aceea am introdus în raportul meu niște clarificări în acest sens și sunt informații fundamentale pe care ar trebui să le includem aici. Un alt punct este clasificarea rolului uh, furnizorilor de plăți intermediare. Uh, Consolidarea rolului acestora uh, este o parte importantă a recomandării echipei operaționale pentru servicii financiare și cred că ar trebui să recunoaștem importanța rolului acestor entități, pentru că uh, ele nu au aceeași legătură strânsă cu plătitorul sau cu primitorul de fonduri și de aceea cred că intermediarul uh, trebuie să fie obligat să verifice informațiile primite și să vadă informațiile lipsă sau informațiile incorrecte și să aibă o strategie de aplicat. Dar cred că obligația nu ar trebui să fie asemănătoare uh, cu uh, obligațiile furnizorilor de servicii de plăți uh, inițiali. Trebuie de asemenea să consolidăm lista de sancțiuni și mă îngrijorează monitorizarea și executarea, punerea în aplicare a acestor sancțiuni, mai ales atunci când vorbim despre furnizorii de plăți din afara UE. Nu cred că putem Cred că putem consolida textele, ambele texte dacă le uh, corelăm aici și sper să primim rapoartele Comisiei în ceea ce privește punerea în aplicare în uh, realitate, în practică. Cred că o cooperare consolidată este necesară cu autoritățile naționale care sunt răspunzătoare pentru anchete și pentru aplicarea de sancțiuni. Avem încă spațiu de manevră pentru a ne alinia cu celelalte texte uh, în ceea ce privește serviciile financiare, pentru a stabili lista de sancțiuni și, de asemenea, am putea să introducem și o notificare de sancțiuni din partea celor care se ocupă de lupta împotriva spălării de bani. Îmi cer scuze, dar cabina franceză a dispărut. Alors, le micro vous pouvez continuer. Merci beaucoup, merci beaucoup. <laughs> Mulțumesc foarte mult. Și cred că există o înțelegere generalizată că pot apărea pagube uriașe dacă sistemele financiare nu sunt suficient de bine prote uh, protejate de uh, infractori și teroriști și sunt convinsă că dacă, vrem, că dacă vrem să ne ajustăm cadrul european, mai ales în momente de criză, trebuie să ne asigurăm că activitățile infracționale nu intensifică problemele existente și nu pun, uh, nu periclitează uh, strategia europeană uh, în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum o să dau uh, cuvântul uh, raportorilor din umbră, pe rând. Mai întâi, domnul Peter Zimon. Äh, mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc și raportorilor pentru modalitatea clară, deschisă și cuprinzătoare de abordare. Nu cred că e cazul să intrăm în foarte multe detalii în ceea ce privește fondul uh, acestor rapoarte. H PPC a trebuit să plătească uh, sute de milioane de uh, dolari uh, din cauza uh, acuzațiilor că au asistat activitățile teroriste. Europol vorbește iarăși despre uh, modul în care um, fondurile sunt folosite în mod ilegal, până și Vaticanul a fost implicat într-un scandal financiar și toate acestea arată nevoia de a face rapid ceva. Suntem de acord că descoperirea evaziunii fiscale și combaterea spălării de bani trebuie să ne ajute în a ne asigura că pe viitor nimeni nu se poate ascunde în spatele com- uh, companiilor. Și tocmai de aceea propunerea Comisiei necesită informații detaliate care să fie publicate de companii și de fondurile fiduciare. Raportorul merge chiar un pas mai departe și vrea informații suplimentare în ceea ce privește registrele companiilor. Eu aș merge chiar și mai departe și aș întreba de ce actualizarea trebuie lăsată la latitudinea statelor membre? De ce nu avem acțiuni concertate la nivel european, spre exemplu, în ceea ce privește sfera de aplicare și cerințele de raportare din uh, directivele existente, care ar putea fi reformulate pentru a asigura niveluri similare de informații în, uh, pe tot teritoriul UE. În ceea ce privește jocurile de noroc, doamna Cleva a vorbit despre un domeniu care ar putea necesita măsuri mai dure, mai există un domeniu care nu a fost acoperit de propunerea Comisiei. Ce părere are Comisia uh, în această abordare bazată pe risc? Se consideră că statele membre, în conformitate cu această abordare, ar putea să-și simplifice măsurile de precauție? Cred că acolo unde există abuzuri, Spre exemplu, dacă mă uit la scenariul german, la loteria germană, acolo nu există risc de abuz. Și plasarea unei uh, poveri administrative asupra loteriei nu este justificată. Câștigurile de peste 1000 de euro sunt, plătite, sunt virate direct în contul câștigătorului, deci nu sunt plătite niciodată cu bani gheață. Singurul risc se aplică tranzacțiilor sub 999 de euro și cred că acesta este neglijabil. Spălarea de bani prin cumpărarea unui bilet câștigător pare extrem de greu de, de conceput. Dacă cineva câștigă un milion de euro în mod legal, pe pune la bancă, de ce l-ar vinde altcuiva? Cuiva care are bani murdari. și care vrea să folosească acest sistem pentru a-și spăla banii. Cred că este imposibil, absurd chiar. Deci riscul este zero. În ceea ce privește punerea în aplicare, mai mulți colegi au spus data trecută că succesul directivei și implementării acesteia este cheie. În proiectul de aici uh, trebuie să fie revizuit după patru ani, dar poate ar fi cazul să facem o revizuire chiar acum. pentru a obține o reacție mai rapidă din partea statelor membre. Comisia va veni cu un raport peste patru ani, dar acum ar trebui să ne gândim deja la o parte din detalii care ar trebui să fie inclusă în raport, astfel încât statele membre să aibă parametrii prin imaginea cărora ar putea să opereze. Mulțumesc, Peter! Avem 15 solicitări de intervenții până în acest moment. O să pun cronometrul, aveți doar două minute la dispoziție fiecare, pentru că la ora 4 ne va vizita ministrul de finanțe al Sloveniei. Domnul Nitras are cuvântul. Dziękuję panie przewodniczący. Będę starał się tych dwóch minut pilnować, w związku z tym powiem mniej niż, niż Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să mă limitez la cele două minute, așa că o să spun mai puțin decât uh, vroiam. Dar uh, vreau să răspund domnului Simon. Uh, regulamentele privitoare la loterie sunt asemănătoare în multe țări, dar este un sistem care nu e chiar atât de curat pe cât pare pentru că se pot vedea câștigurile, dar având în vedere că aceste bilete nu sunt personalizate, nu vedem niciodată, nu vedem niciodată pe cei care pierd, nu vedem decât pe câștigători. Deci când se ating câștiguri importante în uh, cazinouri, uh, se, acestea pot fi utilizate pentru spălarea de bani. În general sunt de acord cu ceea ce au spus raportorii, dar aș vrea să spun uh, în ce direcție aș vrea să mergem? În primul rând, definirea, definiția de la articolul 2.7 pentru că definirea, definiția din directivă nu este clară. Care este tranzacția? Dacă tranzacția este deja Uh, derulată de uh, cel care va beneficia uh, de transfer intră în cadru sau nu. Înțeleg că trebuie să putem permite o mai bună identificare a tranzacțiilor în UE, dar ar fi bine să avem informații simplificate. articolul 5 al natul 1 aș vrea să analizez lucrurile în lumina articolului 4 care se referă la furnizori. Furnizorii au un număr de factură sau un alt număr de identificare a tranzacției, dar nu spun și locul de rezidență. Și asta poate să ducă la dificultăți pentru că banca nu mai poate asigura urmărirea, follow-up-ul pentru aceste operațiuni și ar fi dificil să descoperim sursele de finanțare a, pentru terorism. Pragul de 1000 de euro este iarăși îndoielnic Băncile consideră că ar trebui să se impună aceleași reguli pentru toate tranzacțiile și nu doar pentru cele care depășesc 1000 de euro. Același lucru se aplică și intermediarilor. Îmi pare rău, domnule președinte, că durează atât de mult discursul meu. Acest mecanism de whistleblowing – de dezvăluire a neregulilor din interior. Ar trebui să ne gândim la stimulente pentru raportarea problemelor interne. Nu e vorba doar că băncile nu uh, raportează spălările de bani, dar foarte adesea sunt complice. Îmi pare rău că trebuie să vă tai uh, microfonul, dar trebuie să respectăm timpul. Doamna Intvelt are cuvântul pentru ALDE. Două minute. Yes, Mulțumesc, domnule președinte. Pot să fiu foarte succintă Cred că putem ajunge uh, în detalii atunci când discutăm amendamentele. Vreau doar să fac o observație de natură generală. Cred că ar trebui să punem sub semnul întrebării justificarea din spatele acestui text. Pentru că avem uh, reguli și standarde noi din partea acestei echipe operaționale, dar cred că ar trebui să vedem ce i-a făcut să ajungă acolo, pentru că întotdeauna plecăm de la presupunerea automată că aceste măsuri duc la o siguranță mai mare și sunt absolut necesare. Poate chiar sunt, nu știu, dar aș vrea să văd mai multe dovezi în acest sens, sincer și unii dintre noi au fost un pic mai sceptici uh, pe această temă de mai mulți ani și cred că după tot ce am aflat în ultimele săptămâni uh, despre măsura în care cetățenii sunt monitorizați, cred că ar trebui cu toții să fim un pic mai sceptici și mai critici. Asta nu înseamnă că o să resping de la bun început orice fel de propunere în acest sens, dar vreau să văd mai multe probe în ceea ce privește necesitatea acestor măsuri. Pentru că măsurile astea au un cost, literal, pentru bănci este o nouă povară birocratică, vor trebui să respecte toate aceste reguli noi și apoi uh, aduc atingere și drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Deci trebuie să ne asigurăm că aceste măsuri sunt necesare și proporționale, pentru că asta solicită legea. Spre exemplu, cred că dacă obligăm uh, firmele comerciale să colecteze date în numele poliției, atunci deja intrăm într-o zonă gri. Pentru că deja externalizăm sarcinile poliției. Cred că ar trebui să strângă doar datele de care au nevoie pentru a-și conduce propria afacere. Atunci când vorbim de elementele specifice, există niște elemente care nu și-au loc într-un raport econ. Spre exemplu, stabilirea unor uh, uh, perioade de uh, reținere a datelor cu caracter personal. Cred că acest uh, lucru ar trebui să țină de legile uh, relevante. De asemenea, nu cred că e de competența noastră să hotărască ce înseamnă suspect, ce înseamnă risc, pentru că Există, uh, pentru că dacă anumite date nu au fost completate, nu ECON are competența să determine dacă reprezintă un risc sau nu. Aș vrea uh, mai multe uh, date în acest sens. Mulțumesc. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnul Torvalds. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc raportorului pentru documentul său, care sublinează multe puncte importante, acolo unde propunerea Comisiei poate fi îmbunătățită această directivă, ca multe altele, se ocupă de domenii de activitate în care există practici uh, cutume specifice. Am auzit despre cursele de cai în Irlanda, uh, putem să ne gândim la pensionare care joacă la mașinile de jocuri de noroc în supermarketuri în Finlanda, uh, dar uh, ceea ce legiferăm noi trebuie să fim atenți să nu aibă efect opus, să complice lucrurile. În același timp trebuie să garantăm și unitatea pieței unice și în domeniul digital. Propunerea își dorește să îmbunătățească um, colaborarea între autoritățile naționale și europene și e de salutat, dar trebuie să avem grijă să nu creăm uh, suprapuneri de competențe și să protejăm dreptul la viața privată. Sigur, e vorba de protecția datelor, de care se ocupă și alte comisii. Comisia Europeană cred că a făcut alegerea corectă. Eu susțin propunerea raportului pentru o evaluare periodică de risc, deci putem dezbate dacă asta se întâmple odată la 2 ani sau odată la 3 ani, dar în general cred că o analiză de risc trebuie efectuată uh, de la început pentru toți la același nivel și atunci responsabilitatea ar reveni statelor membre și dacă ei uh, nu identifică un lucru care ar însemna risc sporit, foarte bine, dacă, dacă identifică o situație de risc, atunci ei ar trebui să o remedieze. Bun, cred că mai am puizat cele două minute. Mulțumesc. Mulțumesc. Um, era un coleg uh, care lipsește, nu să vedem cine îl înlocuiește, domnul Ghigo. Da, poate am putea să da, dăm cuvântul doamnei Sargentini, care este raportare la uh, Comisia Libe. Dar poate uh, iau eu cuvântul acum, uh, dumneavoastră trebuie să hotărăți, doamnă președinte. Nu e răspunderea mea. Shall I take the floor then for the... Să iau eu cuvântul? Da. Președinte, bine, bine, foarte bine. Eu vă la uh, cuvântul liber, să fac mai multe comentarii. Mă rog, deci luați dumneavoastră cuvântul acum, ca raportor din umbră. Vă rog. Da, domnul Gigol, da, sigur, nu vreau să mă amestec în oala libe. Eh, noi, verzi, respectăm autonomia tuturor. Dar dați-mi voie să spun, în primul rând, că toată problema asta a spălării de bani e foarte importantă. E o chestiune ce ține de domeniul economic, eh, e un fenomen în creștere și nu trebuie să discutăm eh, în primul rând, nivelul unei anumite probleme la nivel de punere în aplicare. Și mai degrabă trebuie să ne gândim la faptul că nu există o situație de egalitate în acest domeniu. Deci dacă o parte a pieței e legală și respectă regulile și alta uh, nu le respectă, uh, asta nu are nimic de a face cu concurență leală. Nu intru aici în uh, domeniul penal. Poate asta ține de competența libe. Însă e și aici o chestiune de uh, natură penală care se leagă direct de zona economică. E vorba de domeniul impozitelor și de nerespectarea uh, regulilor de pe piețele financiare și așa mai departe. Avem deci probleme importante și noi cei de la Econ de care să ne legăm și estimările dimensiunilor fenomenului de către profesor Schneider de la Linz sunt incredibile. Piața neagră spală un volum de bani incredibil. E vorba de un fenomen îngrijorător și trebuie să luăm în serios uh, și noi cei de la Econ. În ce privește raportul, aș dori să menționez câteva puncte. Cred că principala problemă, și poate aici, uh, Sofie, avem ceva în comun, nu e vorba doar de a adăuga noi reguli, ci și faptul că regulile actuale ă, trebuie și ă, implementate și aici avem o mare problemă. Ă, aici Parlamentul European trebuie să spună foarte clar că nu e de ajuns să faci legi la nivel european și mai apoi să nu ne mai pese dacă acestea sunt și puse în practică în statele membre. Raportul sau rapoartele Hannibal Eh, poate că nu sunt neapărat fiabile ca metodologie, dar vedem ce se întâmplă, iată, în Cipru. Dacă vedem, eh, acolo s-au respectat regulile, dar ce, se, ce contează acolo este ce se întâmplă cu viața oamenilor, dacă acolo se respectă regulile, nu că se respectă pe hârtie. Și Europa trebuie să-și utilizeze toate puterile și raportul poate fi mai sever aici, eh, să-și utilizeze agențiile de supraveghere pentru a se asigura că regulile sunt stricte și sunt uh, și respectate. În realitate, eu sunt raportor din umbră și uh, aș, ar trebui să am patru minute, că vorbesc pentru două persoane, de fapt. Da, da. Președinte, a, da, deci doreați patru minute. Bun, bun, deci continuă nu e nicio problemă. Domnul Gigol, da, bun. Așadar, dincolo de asta, în raport, n-am înțeles exact de ce sugerează raportorul să se limiteze calculul sancțiunilor doar la subsidiaritate? Pentru că dacă se procedează așa, e o adevărată invitație la, practic, a limita costurile maxime posibile prin crearea unor filiale artificiale ca cei în culpă să scape de sancțiuni. N-are sens, cred eu. Apoi, cred că se mai pune o întrebare în legătură cu punerea în aplicare propusă. De ce să dureze atât de mult? După cum sugerează. Și mai apoi, cred că trebuie să ne gândim serios la problema jocurilor de noroc să facem o distinție acolo, nu că dacă sunt online sau offline, ci să vedem exact dacă există sau nu riscul spălării de bani. Acolo ăsta să fie principiul. Vă rog. Mulțumesc. Acum, teoretic, pentru alte patru minute, dau trei cec de două ori. Mulțumesc, doamnă președintă. Bun, ascultând dezbaterea și gândindu-mă la pozițiile raportorilor din umbră, poziția grupului ECR nu diferă de a antevorbitorilor mei. De... Și asta îmi facilitează sarcina. Pot să mă exprim pe scurt, pentru că doamna Intfeld, practic, a spus uh, ceea ce figurează în observația mea numărul 1 și chiar domnul Gigol a menționat uh, un lucru pe care doream și eu uh, inițial să spun, dar uh, totuși dați-mi voie să am și anumite observații. În primul rând, nu trebuie să fim obsedați de ideea că toți cei de pe pietrele financiare ar încerca cumva să trișeze, să fraudeze, să spele bani. În situația economică actuală, noi am fi de părere că trebuie să facem legi care să țină cont de un lucru sau un principiu pe care l-aș numi eu laissez-faire. Să lăsăm uh, oamenii de afaceri să-și facă treaba, să nu le punem bețe în prin legi care nu sunt necesare decât uh, să facem așa ceva, mai bine să supraveghem atent ce se întâmplă. Dacă nu cumva legislația care deja este în vigoare nu este aplicată așa cum se convine. Asta în primul rând. În al doilea rând. Practic e exact ceea ce spunea domnul Careș la începutul discuției. 5% da, din PIB-ul mondial, conform acestor calcule ale FMI, provine din câștiguri ilegale. E o cifră drept înspăimântătoare, dar oare e reală? Hai să ne gândim uh, bine la această cifră. Ar trebui poate să obținem mai multe informații, pentru că e nevoie de mai multe informații pentru raportul nostru. Apoi registrele naționale. Practic, în lupta împotriva spălării de bani, informațiile sunt esențiale. Deci, poziția uh, registrelor naționale, accesul la ele, care este obligatoriu uh, pentru activitățile transfrontaliere. Toate acestea vor fi discutate în continuare, însă mă bucură că până și domnul Carinș a recunoscut că aceste registre și accesibilitatea lor nu ar rezolva neapărat toate problemele. Noile tehnologii, într-adevăr, uh, doresc să spun că suntem în secolul 21 și trebuie să admitem că sunt binevenite aceste noi tehnologii. Cu cât mai armonizate și uh, bine legiuite vor fi aceste procese, cu atât mai multe noi tehnologii vor interveni în activitatea noastră. Cam asta am avut de spus, dar până la urmă suntem pe cel lungime de unde. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum, teoretic, pentru alte patru minute, are cuvântul domnul Clute. Ja, <clears throat> danke. Äh, ich kann das, glaube ich, recht kurz machen. Mulțumesc. Eh, nu, poate că n-am nevoie chiar de patru minute, că s-au spus deja destule aici, dar eh, m-aș mai lega și eu de alte aspecte ale acestui document. Cred că suntem de acord eh, când e să spunem că spălarea de bani, evaziunea fiscală, frauda fiscală, pe cât posibil, trebuie legate între ele, însă trebuie să fim atenți să nu amestecăm merele recuperele. Adesea consumatorii se plâng și spun că regulile bancare uh, îngreunează deschiderea unui cont uh, sub pretextul suspiciilor suspiciunilor de spălare de bani și așa mai departe. Deci uh, unii consumatori se plâng, spun că trebuie să fim atenți la ce se întâmplă și nu trebuie să permitem băncile să comită abuzuri. Uh, sunt destule exemple în acest sens. De exemplu, în Marea Britanie, iată, băncile insistă ca orice persoană care deschide un cont uh, să-și aibă reședința în Marea Britanie. Păi, iată, e o problemă. Și comisia trebuie să aibă un cuvânt de spus. Sigur că trebuie să încercăm să armonizăm uh, măsurile pe care le luăm ca să luptăm împotriva spălării de bani. Ne-ar plăcea să avem aceleași uh, măsuri în Europa, dar câteodată asta afectează piața internă. Poate că nu întotdeauna e bine să adoptăm aceste reguli. Mai sunt multe exemple, uh, probleme care apar. Uh, de, de exemplu, se pare că în Franța consumatorii se plâng pentru că se comit abuzuri uh, Există bănci care, sub pretextul că uh, doresc să lupte împotriva spălării de bani, uh, colectează date personale ale clienților și uh, le folosesc în scop publicitar. Bun, asta mi s-a povestit, eu nu am constatat asta personal, dar sigur că, de exemplu, asta nu are nimic de a face cu lupta împotriva spălării de bani, deci trebuie să fim atenți ca în acest regulament să nu se comită abuzuri, să nu încurajăm comiterea de abuzuri să evităm cu orice preț această situație. Bun, cam asta doream să spun, um, ca să contribui și eu la dezbatere și încă ceva, dacă îmi permiteți. Ne-am ocupat foarte mult de chestiunea acordurilor de liber schimb. Așadar, în lupta împotriva spălării de bani, poate că n-ar fi rău să avem reguli foarte clare atunci când încheiem acorduri de liber schimb, de exemplu cu Peru și Columbia, cred. Și, mă rog, nu numai, dar și cu alte țări sau cu alte regiuni ale lumii, prin acordurile astea pur și simplu deschidem ușa spre de bani. Deci să ținem cont și de acest aspect la încheierea de acordul de liber schimb. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Foarte interesante uh, dezbateri când e vorba de deschiderea unui cont bancar. Bun. Mă dau cuvântul lui Judith și apoi nu prea mai avem timp și domnul ministru a sosit deja pentru următorul punct de pe doi de zi, dar și comisia dorește să ia cuvântul și până la urmă nu vom mai avea timp să mai vorbească raportarea dacă ești de acord. Bun, deci eu, deci apoi comisia. Foarte bine. Thank you very much. Mulțumesc. Cred că remarca noastră că atunci când e să deschizi un cont trebuie să ai de-a face cu multă hârțogărie. E foarte importantă pentru această dezbatere. Noi credem că LIBE și ECON vor avea competențe comune, conform articolului 51, și, mă rog, asta după pauza de vară vom vedea ce se va întâmpla, dar iată, face plăcere să vin aici să dezbat uh, directiva anti-spălare de bani, dar dați-mi voie să încep cu, cred eu, principala problemă din punct de vedere al Comisiei Econ. Adică includerea evaziunii fiscale și a infracțiunilor fiscale în această directivă. Bun, această FATF, Financial Action Task Force, nu are o definiție a infracțiunilor fiscale și dacă lăsăm asta la latitudinea statelor membre, oare chiar credem că vom avea o legislație care să și funcționeze și să combată evaziunea fiscală? Domnul Grigold a spus că uh, se pune întrebarea dacă legile acestea pe care le votăm noi pot fi ele aplicate sau nu. Dacă nu clarificăm definiția infracțiunilor fiscale și dacă într-adevăr sunt sau nu infracțiuni, pentru că lucrurile nu stau la fel în toate țările, în unele țări nu figurează în codul penal o astfel de faptă, Deci dacă nu armonizăm lucrurile, atunci nu facem nimic. Putem să definim diferența între frauda fiscală și evitarea, ă, mă scuzați, ă, evaziunea fiscală. Ă, G8 a cerut ca statele membre să acționeze, să combată aceste infracțiuni, dar cu un schimb automat de informații între statele membre despre evaziunea fiscală și cred că asta ar fi cea mai bună soluție. Dar Cred de asemenea că Parlamentul nostru are și el o responsabilitate să contribuie la definirea infracțiunilor fiscale. Nu știu dacă raportorul de la Econ a făcut așa ceva, însă aș ruga raportorii din umbră să se gândească bine la chestiunea asta. Apoi, dacă ne gândim la riscuri și cine definește riscurile. Toate organismele de supraveghere financiară, bancară, plus Europol, ne pot da o idee în legătură cu aceste riscuri. Ce elemente să examineze un stat membru când caută activități de spălare de bani? Dar mă rog, ă, noi ne bazăm lupta împotriva infracțiunilor pe informații care nu pot fi verificate, că cine verifică aceste autorități europene? Noi, reprezentanții alegătorilor, nu putem ști dacă facem sau nu uh, corect ceea ce facem. Apoi doamna Endefeld a menționat aici uh, chestiunea protecției datelor și cred că noi trebuie să găsim un instrument eficient ca să combatem infracțiunile, cum ar fi spălarea de bani, evaziunea fiscală, dar să și respectăm protecția datelor și Autoritatea de Protecție Europeană a Datelor a spus în săptămână, chiar săptămâna asta că nu se respectă protecția datelor. Deci asta înseamnă că o bancă sau altă instituție financiară care trebuie să respecte legislația nu știe pe cine să asculte. Cele să respecte? Cele care luptă împotriva protecției banilor, ă, mă scuzați, spălării banilor sau ă, cele care doresc respectarea ă, caracterului privat al datelor? iată, un stat membru nu se poate ocupa cu informațiile pe care le poate deține poliția. Ă, mă refer la autoritățile, la fisc. Deci în unele țări au, are acces fiscul la alte informații, în altele țări nu. Deci să nu scăpăm din vedere această problemă a protecției datelor, pentru că altfel ă, vom ajunge la Curtea de Justiție și nu dorim asta, ci dorim măsuri eficiente și legi eficiente. Bun, încă ceva și mă opresc, doamnă președinte, vă promit. Cum să procedăm în practică dacă avem 28 de regimuri diferite? Și în fiecare stat membru, fiecare instituție, fiecare bancă sau uh, asociație de joc de noroc are propria sa idee în legătură cu o activitate riscantă. Și dacă definiția nu e aceeași de la o țară la alta, atunci cum ne asigurăm că evaziunea fiscală transfrontalieră este combătută sau spălarea de bani. Cred că ce avem noi pe masă nu e suficient. Și ar trebui să încercăm să remediem situația. Încă ceva, doamna președinte, mă scuzați, știu că abuzez de răbdarea noastră, dar mai vreau să spun ceva. Președinte, îmi pare rău, nu, nu, nu îmi place să Eh, mi se fac astfel de remarci pe care le au întotdeauna din partea vezilor. Da, continuați, doamne Sargentini. Da, deci toată lumea mi se spune că o abordare bazată pe risc e mult mai eficientă decât una bazată pe reguli. Eu sunt dornică să cred așa ceva, dar pentru asta vreau să știu cine stabilește care sunt riscurile. Și să spun că chiar o asemenea abordare bazată pe risc trebuie să se bazeze pe reguli. Nu poți să ai o afacere fără să știi care sunt regulile care trebuie respectate. O abordare bădată pe risc înseamnă profiling și trebuie să fim foarte atenți. Pentru că dorim să respectăm legislația de protecție a datelor. Uh, nu mai avem timp pentru comisie pentru că domnul ministru așteaptă. Avem două minute pentru comisie și apoi uh, o să vă tai microfonul. Îmi pare rău, dar raportorul libe v-a luat uh, timpul. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu cât mai direct cu putință. Am observat că există și întrebări legate de uh, dovezile uh, pe care s-au bazat, uh, uh, s-a bazat acest task force. Credem că este un domeniu foarte dificil în care să putem estima impactul și eficiența sistemului generalizat. Singura cale de a analiza situația este să ne întrebăm ce s-ar întâmpla dacă sistemul n-ar exista și, pe de altă parte, am introdus reguli specifice pentru proporționalitate pentru a ne asigura că nu încercăm să avem un impact asemănător pentru toate tipurile de companii. Și anumite companii nu vor putea aplica anumite reguli. În ceea ce privește registrele de proprietate, noi nu le-am propus în directivă, nu ne opunem uh, acestora, dar în abordarea noastră considerăm că este important să ne concentrăm pe sursa informațiilor și să uh, avem uh, informația la timp. Deci obligația um, aplicată companiilor să obțină aceste informații credem că este abordarea cea mai bună. Cu sectorul jocurilor de noroc avem o abordare bazată pe risc, pe care o aplicăm tuturor sectoarelor, inclusiv celui al jocurilor de noroc, am ales o abordare care stabilește o definiție largă, dar permite totuși o abilitate de a avea flexibilitate pentru a evalua riscurile în mod diferit în funcție de uh, domeniul din uh, sectorul jocurilor de noroc. În ceea ce privește eficiența regulilor, trebuie să atragem atenția asupra procesului extrem de extins pentru testarea eficienței care există la uh, nivelul internațional prin acest task force pentru, um, pe sectorul financiar. Um, noua uh, evaluare se va baza mult mai mult pe eficiență. În ceea ce privește protecția datelor, uh, am făcut alegerea conștientă de a limita numărul de reguli în directivă. Directiva privind uh, lupta împotriva spălării de bani specifică clar uh, regulile de protecție a datelor. Aceasta este abordarea dezvoltată ca urmare a consultărilor cu colegii de la DG Justiție și cu supraveghetorul protecției de date. Foarte pe scurt, uh, Uh, s-a vorbit despre regulament. În ceea ce privește dorința raportorului de a, avea, de a vedea o abordare uh, bazată pe risc care să fie clarificată, înțelegem pe deplin că există oarecare neclaritate, dar atragem atenția asupra faptului că s-au făcut uh, multe lucruri uh, Uh, atunci când a apărut primul uh, regulament de către supraveghetorul, autoritatea de supraveghere bancară la nivel național, care a venit cu linii directoare și cred că ar fi util să, ne, să facem trimitere la asta. În ceea ce privește rolul intermediarilor, avem uh, roluri diferite, acceptăm acest lucru și vom analiza cu mare atenție propunerea și nu în cele din urmă întrebarea dacă sistemul intra-UE uh, ar putea fi mai greu de monitorizat, noi nu credem acest lucru. Credem că acest sistem oferă soluții foarte bune la nivel european și știm că statele membre și sectorul financiar ține foarte mult la abordarea care a fost uh, dezvoltată și convenită și la nivel național. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Ați vorbit uh, patru minute. Am ajuns în sfârșit la final. Nu pot să vă spun care va fi procedura, dar va exista un termen limită pentru depunerea amendamentelor și poate vom redeschide acest termen limită pentru un nou raport. Dar deocamdată avem uh, data de 18 iulie Deci transmiteți uh, amendamentele până pe 18 iulie. Dacă nu cumva vi se spune contrarul. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, dialog economic și schimb de opinii cu Ministrul Finanțelor din Slovenia, domnul Uroș Küfer. Uh, Am două pagini de notițe pe care nu le voi citi, din fericire. Pleased to uh, welcome the minister. Salut ministrul de finanțe din Slovenia la acest schimb de opinii din cadrul dialogului economic. Trebuie totuși să vă anunț un lucru. Pe lângă acest dialog economic mai avem un schimb de opinii Am trimis invitații altor state membre de a participa la acest dialog economic, printre care Franța, Spania, Portugalia, Malta și Luxemburg. Și încă aștept o confirmare. Pentru Spania, Franța, Malta și Luxemburg avem contacte în curs, însă nici o confirmare n-a fost primisă de la Portugalia, niciun răspuns. Și între timp, ministrul de finanțe și-a și dat demisia. Deci poate că va, mai dura, va dura mai mult în cazul Portugaliei și va trebui să trimit o nouă invitație. Îndemn toate statele membre să vină la un dialog economic la Comisia Econ pentru a participa la dezbaterea economică. Acum îi voi da cuvântul domnului ministru, 10 minute cel mult. Credeți că vă puteți descurca? The usual questions and answers in five minutes. După care întrebările și întrebă răspunsurile în sloturi de 5 minute. Despre să aveți timp să răspundeți. Aveți cuvântul. Mulțumesc. E o plăcere să fiu invitat aici. Vă mulțumesc pentru interesul pe care l-arătați față de țara noastră și de politica noastră economică. Mă gândeam să fac prezentarea privind politica economică. Imaginea trei elemente centrale. Situația de acolo, activitățile noastre, după care al doilea pilon, priorității ce privește situația economică din Slovenia, după 5 ani de creștere anevoioasă, uneori chiar de lipsă de creștere, deci după 5 ani de recesiune economică, deci știam că a trebuit să acționăm rapid datoria noastră de 55% din PIB, deși mi e scăzută, însă era așa, însă în ultimii ani a, a crescut destul de rapid. Costul român de lucru a rămas stagnant. Deci ajustarea structurală la criză încă n-a luat loc pe deplin. la sectorul privat e cel mai puțin îndatorat din întreaga Uniune Europeană și datoria publică e sub media europeană. Pe de altă parte, avem dezechilibre sectorul corporatist. Companii îndatorate și asta se vede și în perspectivele economice. În ultimii cinci ani nu s-a întreprins nicio acțiune efectivă, deci e clar că avem probleme legate de instituțiile noastre și de procesul de luare a deciziilor. Deci aici trebuie să soluționăm lucrurile pentru a putea reacționa prompt la criză. Să dacă ne uităm în urmă și în trecut, s-au mai făcut lucruri, o reformă pensiilor, am muncii, consolidarea bugetară a început să aibă loc și trebuie menținută. Deci ne-am impus o politică pe trei piloni. Primul, cum să schimbăm procesul de luare a deciziilor. Am spus că trebuie să lucrăm asupra legislației privind referendumul. Multe decizii au fost blocate pe referendum în Slovenia în trecut și deci am schimbat legislația, Constituția în mai pentru a crește pragul necesar organizării unui referendum. Deci asta pentru ca reformele să se desfășoare mai ușor. Și asupra sistemului de vot trebuie să lucrăm. În Slovenia avem diferite partide parlamentare, o coaliție numeroasă la putere și în trecut ne-am dat seama că dacă vrem să avem politici economice mai consecvente, e nevoie de o, de o structură, de un guvern mai stabil. Un alt element important, guvernanța corporatistă. Ne-am dat seama că aceasta nu e la un nivel uh, excelent, din potrivă, deci ne-am dat seama că trebuie să schimbim modul în care ne uh, administrăm corporațiile. Acum, măsurile pe termen scurt de a stimula economia. Deci, după 5 ani, de situație economică dificilă, trebuie să ne concentrăm pe încurajarea creșterii și pe consolidarea bugetară pe de altă parte. Să mă voi referi la asta ulterior. Acest al doilea pilon e cel asupra căruia ne concentrăm acum pe termen scurt. Știm că trebuie să acționăm rapid și eficient pentru a putea să începem să ne gândim și la termenul lung și mediu. Deci n-ai cum se întreprind reforme pe termen lung dacă nici pe, alea, nici pe cele pe termen scurt nu ești în stare să le pui în practică. Și acum al treilea pilon, creștere durabilă pe termen lung. Cum să faci ca economia să fie competitivă și cum să existe condițiile pentru asta. Ce deci nevoie de un sistem juridic eficient, să promovăm investițiile străine directe, să facem mai mult pentru ca sectorul public să fie mai eficient, să-l și reducem de altfel și să îmbunătățim sectorul sănătății și uh, mediul. La pilonul 2 am stabilit două priorități economice. În primul rând, curajarea creșterii. Ce înțelegem prin asta? Trebuie să curățăm conturile companiilor, trebuie de asemenea să începem privatizarea uh, băncilor altor companii în uh, proprietatea statului și de asemenea pe termen scurt Trebuie să se îmbunătățească guvernanța corporatistă. Pentru asta am înființat o companie de administrare a activelor care deja funcționează, e operativă. Am pregătit și legislația. Am colaborat cu instituții europene, cu Banca Sloveniei. Iar acum suntem gata să începem transferul de active către această bancă nouă creată. După ce am uh, angajat și echipa de director. De asemenea, vrem să facem teste de rezistență pentru sectorul bancar și vrem, pentru a primi autorizația din partea Uniunii Europeană, trebuie să încheiem cu acest transfer de active despre care vorbeam. Privatizarea are loc în paralel. Am stabilit o primă listă de companii, 15, care pot fi privatizate. Decizia trebuie să fie luată și de Parlament pentru a aproba lista de privatizări. Ce am pregătit lista? în urmă cu o lună aproximativ și a fost adoptat în Parlament cam acum două săptămâni. Și vom începe să punem în practică aceste acțiuni. De asemenea, vrem să schimbăm structura de gestionare a companiilor de stat. a celor care vor rămâne în uh, proprietatea statului, dar și a celor care vor fi privatizate. Și la jumătatea toamnei vom arăta o care va fi strategia folosită cu veniturile obținute din privatizarea companiilor de stat. Consolidarea bugetară, un alt, o altă prioritate. În acest domeniu am hotărât să reducem și mai mult deficitul. Slovenia are o economie mică, deschisă. Pentru noi competitivitatea extrem de importantă pentru viabilitatea pe termen lung. Asta înseamnă că trebuie să ne concentrăm mai mult asupra cheltuielilor. Am uh, stabilit măsuri aproximativ un miliard de euro, 3 puncte procentuale din PIB-ul nostru, măsuri care procent de 2 3 se referă la cheltuieli și în, în, o treime din acestea se referă la uh, venituri. Ambiția ar fi să le adoptăm anul acesta, indiferent dacă vor intra în vigoare anul ăsta sau la anul pentru ca această consolidare bugetară să aibă loc într-adevăr. Și mai avem un obiectiv legat de consolidarea bugetară, de datoria publică. Vă spunem că datoria noastră publică e 55% din PIB, nu e prea mare. Însă știm că trebuie să avem niște conturi sănătoase la bănci, trebuie să facem acest exercițiu, și prin urmare, noi contăm și pe veniturile din privatizări pentru a ajunge la nivelul necesar. Însă nu voi intra în detalii acum. Dacă sunt întrebări, vi le voi oferi. Acum pentru PP Jean-Paul Gozes. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentare. Bine ați venit. ce să zic uh, despre atmosfera din această sală. Dumneavoastră ați spus că la întrebări veți oferi mai multe detalii. Mie mi s-a părut că prezentarea dumneavoastră, elementele pe care li le-ați oferit în legătură cu situația băncilor, cum uh, să rezolvați problema băncilor, în ce privește îndotorarea, n-ați prea dat mari detalii. Uh, Ați putea fi mai convingător să ne spuneți cum intenționați să abordați problema băncilor și, bineînțeles, a îndatorării, dar ce asta are de-a face. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Referitor la bănci și problema e băncilor, e principala problemă de pe agenda noastră economică. În primul rând, am vrut să curățăm lucrurile cât mai repede. Am hotărât să înființăm acea Bad Bank. Ne-am ocupat de asta deja de anul trecut, din septembrie, din august anul trecut. Deja guvernul anterior a început lucrările. Pe de o parte vrem să înființăm o instituție 100% proprietatea statului, o bancă care să aibă dreptul, în primul rând, să recapitalizeze băncile și, în al doilea rând, să cumpere active de la bănci ehm, pe baza obligațiunilor emise garantate de, de stat sau să cumpere mm, echivalentul activelor deținute de aceste bănci. Am stabilit între cadrul juridic necesar și deja existau probleme. Guvernul anterior deja avusese probleme cu trecerea legii prin Parlament. V-am spus că și cu referendumul am avut probleme, însă până la urmă legea e destul de bună. Trebuiau făcute câteva modificări. Trei lucruri. În primul rând, această companie a băncilor proaste trebuie să fie 100% uh, proprietatea statului. Însă ulterior ar trebui să intervină și sectorul privat. Deci nu la începuturi, ci după ce activele vor fi traserate și după ce riscurile vor fi mai uh, vizibile, cred că va exista interesul de a deține acțiuni la această bancă. De asemenea, important să ne uităm la ce soluție s-a recurs în Irlanda și în Spania. Acolo am văzut că statul deține doar 49% din compania de administrare a activelor. Deci asta, pot, asta înseamnă că cifra respectivă nu face parte din uh, <laughs> datoria publică generală. Deci astfel prezintă o imagine mai bună a finanțelor publice. Trebuie modificată legea, să nu acum, în ceea ce privește această instituție, prin lege, perioada sa de existență e de 5 ani. E o perioadă suficientă, cred eu, nu trebuie să fie prea scurtă, deoarece pe o perioadă scurtă nu prea poți vinde la valoarea corectă banii care sunt injectați acolo, mai ales că sunt bani publici. Există de asemenea o prevedere cum că această bancă trebuie să vândă 10% din active în fiecare an pentru a se refinanța. Și asta înseamnă că e o companie cu active sub presiune. Deci avem legea, e funcțională, instituția a fost înființată, are conducere deja au început să facă un raport de due diligence, să vadă ce active urmează să fie transferate, mai ales de la principala bancă slovenă, LMB. Și această operațiune va, va lua loc atât imediat ce vom avea unde verde de la comisie. E nevoie de autorizația comisiei pentru că trebuie să se facă o anchetă să vadă dacă există ajutoare de stat și pentru capitalizarea băncii. Deocamdată doar statul poate interveni din cauza condițiilor de pe piață. Și aceste proceduri trebuie să fie reglementare. Așa vom proceda. Planul nostru inițial e să facem transferul de active pe timpul verii, să începem transferul unui prim pachet înainte de sfârșitul lui iunie și să facem curățenie pe timp de vară pentru a începe <laughs> activitatea la toamnă, odată cu școlarii. Să ne concentrăm pe cel de-al doilea filon. Mulțumesc! Ați depășit puțin, nu e nimic. Următoarea întrebare. De la Moica Cleva, compatriota noastră. Mulțumesc! Vă urez bun venit în limba slovenă, vă urez bun venit în comisia noastră parlamentară. Ați dat curs foarte repede invitației noastre, dar în urmă cu câteva zile guvernul nostru a sărbătorit 100 de zile la putere. Deci chiar luați recomandările de la Bruxelles foarte în serios și mă bucur mult să vă văd aici. În raportul din noiembrie, tocmit de Comisia Europeană, S-a inclus uh, raportul privind uh, mecanismul de alertă și se spunea că Slovenia era o țară în care trebuie făcută o revizuire profundă. După părerea mea, Indicatorii macroeconomici arată că nu am depășit uh, indicatorii decât în două privințe. Na, bine, acum Comisia a spus că tre- ar trebui să fim supuși unei supravegheri sporite. Indicatorii macroeconomici și dezechilibrele sunt luate foarte în serios de guvernul dumneavoastră. Deci aș vrea să aud care e răspunsul dumneavoastră, reacția dumneavoastră față de raportul Comisiei. Jean-Paul Gozes a menționat acea bancă bancă proastă pe care ați înființat-o. Știți că există probleme legate de definiția juridică. Comisia de fiecare dată ne tot spune că avem probleme legate de temeiul juridic. Întrebarea mea e următoarea. Există un acord cu Comisia pentru ca acum să avem un cadru juridic pentru această bancă și pentru ca transferurile de active să înceapă. Știm de asemenea că la sfârșitul săptămânii trecute lucrurile au luat o întorsătură cam proastă. Credeți că e nevoie de măsuri suplimentare? Deci ce credeți despre prețuri, despre transferurile de active și așa mai departe? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebare. În primul rând mă voi referi la comentariul lor privind dezechilibrele. Există o listă cu un tabel de bord cu dezechilibre macroeconomice. Există mai mulți indicatori care ne arată dacă există dezechilibre sau nu. Și Slovenia n-avea decât n-avea dezechilibre decât la două criterii. Există o țară cu un singur dezechilibru, vreo 5 sau 6 țări care au două dezechilibre, celelalte au peste două dezechilibre. Să noi suntem totuși în procedura respectivă, am fost incluși în procedura respectivă. Deci s-a tras concluzia că avem într-adevăr dezechilibre. Și sunt de acord că avem dezechilibre în sectorul privat, corporativ, care e supraîndatorat, E o problemă care trebuie soluționată cât mai repede pentru ca economia să funcționeze normal. Și cea mai bună cale de a acționa e să facem față acestor dezechilibre, să recunoaștem că trebuie să le soluționăm pentru a merge mai departe și a începe să ne ocupăm de probleme de creștere pe termen lung, care nu sunt importante acum, ci pentru următorii ani. Deci va trebui să pregătim, să punem bazele pentru asta. Revin acum la acea bad bank și cadrul juridic pentru aceasta. Eu cred că acesta e corect, deci, cadrul juridic e cel corect. Eu nu am auzit comentarii cum că nu ar fi cel potrivit. Acum discutăm cu Comisia despre și cu BCE-ul despre nevoia de a face testul de rezistență privind calitatea activelor înainte. Ideea inițială e să facem o revizire rapidă a transferurilor de active de pe uh, file de bilanț a, a, a băncii pentru a arăta că am făcut o treabă bună. Însă acum am schimbat procedura. Vom face întâi teste de rezistență și curățenia după. Pierdem astfel ceva timp. Știu că timpul e important deoarece un trimestru pierdut e un trimestru de creștere pierdut. Deci de aceea ne cam grăbim puțin. Însă am ajuns la înțelegerea comună în ceea ce este neva de a avea o procedură transparentă și o evaluare a activelor de calitate. Deci asta e mai importantă decât celeritatea cu care trebuie să acționăm. În ceea ce privește traseul pilot al activelor. Am hotărât să facem un astfel transfer pilot de active pentru a demonstra că toate procedurile pentru uh, băncile cu nevoi, cu probleme, funcționează așa cum trebuie. Deci vrem să arătăm că facem tot ce e necesar. Deci vom avea prin pachet de active care vor fi transferate și sperăm să le administrăm cum trebuie pentru transfer. Mulțumesc foarte mult! Domnul Wolf Klintz acum de la ALDE. Mulțumesc foarte mult! Ați încercat să ne transmiteți o imagine destul de pozitivă a situației din Slovenia. Însă mi se pare că situația e gravă. Chiar alarmant în unele cazuri. Când am aflat că s-a început să privatizați companiile care încă sunt în proprietatea statului acum, ne-am dat seama că ați pierdut 20 de ani deja. Statele Baltice au început privatizările imediat după ce și-au recâștigat independența. Mă întreb de ce nu ați început și voi mai devreme? ați început și într-o calitate mică să faceți aceste privatizări și asta nu mă încurajează deloc. Asta una la mână. În al doilea rând, avem posibilitatea de a recapitaliza vecile folosind uh, ISM-ul, Mecanismul European de Stabilitate. V-ați gândit să recurgeți la acesta dacă e posibil? Dacă nu, de ce nu? Și ultimul lucru, pentru a scăpa de dificultățile dumneavoastră, trebuie să creați o atmosferă, un climat atrăgător pentru investitorii potențiali. Ați vorbit de investițiile străine directe. Ce înseamnă asta? Cum că procesul decizional e rapid, rapid, e rapid, corect, transparent, fără birocrație inutilă însă mie mi se pare că sectorul public a angajat în continuare mult prea mulți funcționari și nu prea cred că într-adevăr faceți față acestei probleme așa cum trebuie. Nu cred că ați început să o soluționați. Vă mulțumesc pentru întrebare. Da, vorbiți de ultimii 20 de ani, eu sunt ministru de 4 luni. Nu e întrebare personală, ci un, adresată unui membru al guvernului sloven. de ce privatizăm tocmai acum și așa de puține companii. Când am început privatizările, am zis că trebuie să o facem din punct de vedere pragmatic. Au fost mai multe încercări de a privatiza companiile în Slovenia. S-a vorbit mult despre asta, chiar s-a și început procesul de privatizare. Însă rezultatele chiar au fost uh, într-un număr mic. Puteam alege între a lansa o discuție generală mare privind privatizările, să facem o listă cu toate companiile, cu tot ce putea fi privatizat, să nu poți pune totul pe piață la, imediat. la rând puteam lansa o dezbatere pe termen lung care nu s-ar încheia printr-o decizie normală. Și noi am zis că mai bine să fim pragmatici, să alegem o listă cu cinci companii de stat. Până la urmă s-a ajuns la 15. Am zis, hai să le punem la vânzare pe piață, să alcătuim lista. După o structură rațională, hai să facem asta întâi pentru a câștiga ceva credibilitate în acest domeniu. Și am, ne-am gândit să începem să o facem cât mai repede. Vrem să facem acest proces pentru a maximiza cât mai mult uh, beneficiile obținute din bani publici. Deci nu vrem să privatizăm de dragul privatizării, vrem totuși să câștigăm mai mult. Asta e explicația. În ce caz, am promis Parlamentului Slovec că vom pregăti toată strategia, vom avea o listă de plină a tuturor companiilor care vor putea uh, fi privatizate, identificate ca fiind privatizabile. Și vom discuta despre ceea ce e într-adevăr strategic pentru noi, ce trebuie să rămână în proprietatea statului și ce ar fi mai bine gestionat de sectorul privat. ceea ce vrește mecanismul european de stabilitate nu ne-am gândit să recurgem la această facilitate neapărat. Am vrut în primul rând să facem curat după ce noi am creat atâtea probleme cu fondurile noastre. Suntem o țară mică, ne permitem să facem noi curat la noi acasă. Nu vrem neapărat să folosim banii partenerilor noștri europeni pentru a ne face curățenie la noi, nu gradă. Referitor acum la climatul pentru investitorii potențiali. Privatizările sunt un prim pas, arată deschiderea noastră. Și deja s-au făcut multe lucruri în trecut care poate nu sunt foarte vizibile acum. Din punct de vedere al barierilor administrative, climatul nu e prea problematic, deși e loc pentru mai bine. E important să o facem. Însă eu cred că există două priorități în primul rând. Și pe acestea ne concentrăm acum. Vă mulțumesc foarte mult de la ECR. Mulțumesc pentru că ați venit, domnule ministru, în fața Comisiei Econ. Am două, trei întrebări destul de simple. Ținând cont de faptul că Slovenia este unul dintre cele 11 state membre care susțin propunerea taxei pe tranzacții financiare sub cooperare crescută. Aș vrea să știu în primul rând care sunt dimensiunile pieței financiare în Slovenia în al doilea rând, care sunt veniturile prognozate în urma acestei taxe pe tranzacții financiare? Și a treia întrebare, pentru că vorbiți despre dificultăți și înțeleg modul în care Slovenia chiar vrea să își rezolve problemele din interior, unde ați prefera să alocați veniturile din această taxă pe tranzacțiile financiare uh, către bugetul sloven sau către bugetul european? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Nu am cifrele exacte în ceea ce privește piața financiară din Slovenia, dar avem o piață destul de mică și uh, nu mă aștept ca veniturile de pe urma taxei pe tranzacții financiare să fie foarte mari. Nu am contat pe acest uh, venit în bugetul nostru național, deci uh, deocamdată este nesigură această cifră. Avem un text similar în ceea ce privește serviciile bancare, care a fost adoptat uh, anul trecut, dar veniturile, repet, nu sunt foarte mari. Deci nu contăm practic pe aceste fonduri. Vom vedea cum vor evolua lucrurile și de asemenea vom vedea unde se vor aloca. Dar deocamdată suntem într-o fază preliminară. Bun, acum în numele verzilor, nu știu dacă Filip o să ia cuvântul. Da, eu o să iau cuvântul. Vă mulțumesc că ați venit. Aș vrea să încep spunând, pentru că nu s-a spus încă, că Slovenia este o țară care nu este doar frumoasă, ci este și deosebită din punct de vedere economic. Pentru că ați reușit, după căderea cortinei de fier, să ieșiți din această perioadă dificilă mult mai bine decât multe alte țări din Europa Centrală și de Est. PIB-ul per capita era mai mare, nu ați repetat multe dintre greșelile făcute în alte părți. Și totuși, indexul de dezvoltare umană este mult mai mare decât în celelalte țări uh, din Europa Centrală și de Est. Puteți fi mândri de asta și cred că acest lucru trebuie spus și de aceea ar trebui să fim și foarte atenți atunci când punem întrebări de ce n-ați privatizat mai repede. Acesta este unul dintre motive pentru că a fost o politică mai prudentă. Și tocmai de aceea Slovenia um, a arătat mult mai bine, a avut o situație mult mai bună și viața cetățenilor a fost mult mai bună. Dar poate ați mers prea departe, ați devenit un pic cam leneș cu realizările făcute după căderea uh, regimului comunist. Și am două întrebări mai puțin politicoase. Una este legată de reforma sectorului de pensii. În conformitate cu cifrele ați făcut niște reforme, dar uh, ce se va întâmpla cu perioada de după 2020? Ați făcut uh, remarci și către uh, partidul dumneavoastră, care are o voce deosebită din câte știu, și ce veți face în acest sens? Apoi, investițiile în energii regenerabile. Nu sunteți uh, pe țintă. Și vreau să știu cum vreți să profitați de avantajele creșterii verzi și a locurilor de muncă din sector. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Da, a existat o reformă a pensiilor anul trecut care a venit cu niște rezultate, dar rezultatele au fost parțiale. Trebuie să rezolvăm problema și uh, țin uh, uh, cont de faptul că vom face acest lucru după ce vom stabiliza activitățile economice. V-am explicat de cei trei piloni, eficientizarea deci-, procesului de luare a deciziilor, partea de restructurare și foarte, a doua, foarte adesea fac comparații cu avioanele. Mai întâi trebuie să decidem cine pilotează avionul, apoi trebuie să stabilizezi altitudinea și abia apoi decizi în ce direcție vrei să zbori. Și cred că acum ne concentrăm uh, pe stabilizarea altitudinii și pe uh, decizia de cine va pilota avionul și cum. Uh, reforma pensiilor este în al treilea pilon, nu este urgentă, dar este necesară pentru viitor și trebuie să o rezolvăm cât mai curând cu putință, dar după stabilizare. A doua întrebare legată de sistemul de partide face parte din al doilea pilon. Avem uh, toate elementele din uh, al doilea pilon am încercat să le rezolvăm, dar sistemul partidelor este unul din elemente. Trebuie să vedem cum putem ridica sistemul pragurilor pentru a avea mai puține partide politice, atât în Parlament cât și în guvern. astfel încât stabilitatea politică să iasă în evidență mai mult în Slovenia. Eu încă n-am început să lucrez la sistem și ca ministru de finanțe nu cred că voi lucra la acest sistem. Dacă ajungem la acel nivel, o să vă țin la curent. Acum, investițiile în energia regenerabilă și ce facem acum. Stabilim prioritățile pentru a vedea cum reducem bugetul și de unde și, din păcate, sunt foarte multe reduceri în privința investițiilor în special cele în energii regenerabile. Deci încercăm să ajungem la un echilibru, pe de o parte consolidarea fiscală și pe de altă parte uh, încurajarea elementelor de structură economică. Mulțumesc, o să fim disciplinați și îi dau uh, cuvântul domnului Clută pentru verzi. Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit și pentru această discuție. Mulțumesc foarte mult, cum spuneam, pentru această discuție și pentru disponibilitatea dumneavoastră de a vă angaja în dialog. Am câteva întrebări de pus. În primul rând, noua președinție de la Consiliul Lituania. Cel puțin deocamdată există un dosar destul de mare în ceea ce privește accesul la un cont bancar. Transparența taxelor bancare și a comisioanelor și acesta este unul dintre dosarele pe care le avem și pe care vrem să-l adoptăm înainte de finalul mandatului prin dialoguri tripartite și ca um, coordonator am mers la președinție și vreau să treceți și dumneavoastră acest lucru pe lista de priorități. Întrebarea este dacă uh, um, aveți senzația că aceasta va fi o prioritate pentru următoarea președinție sau nu. În al doilea rând, dezvoltarea economică și creșterea în Uniunea Europeană, în special în țările cele mai afectate de criză, începând din ultimele luni. Am tot vorbit uh, de faptul că austeritatea nu este singura modalitate și că trebuie să găsim stimulante de creștere. Puteți avea sugestii legate de modul în care am putea stimula creșterea, mai ales în țările uh, afectate de criză? Pentru că, evident, austeritatea și reducerile bugetare nu sunt singura soluție. Impresia mea este că uh, creșterea nu este o prioritate atât de mare um, uh, pentru unii, așa cum este pentru noi aici la Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc pentru cele două întrebări. O să verific dacă am înțeles bine prima întrebare despre transferurile bancare și despre conturile bancare și dacă acest lucru este o prioritate pentru noi în Slovenia. Și a doua întrebare este legată de încurajarea creșterii în țările aflate în dificultate. Regarding the uh, how to switch banks and uh, în ceea ce privește modul de a-ți muta un cont de la o bancă la alta, a existat o acțiune a Băncii Centrale din Slovenia în urmă cu 2 ani pentru a înlesni posibilitatea consumatorilor de a trece de la o bancă la alta. Și avem o modalitate simplificată de a face acest lucru, astfel încât ei își pot transfera conturile foarte ușor de la o bancă la alta. Deci acest lucru s-a făcut deja și nu cred că este una din problemele cheie pe care le avem în Slovenia în acest moment. A doua problemă este legată de alternativele la austeritate și stimularea creșterii. Cred că este extrem de important și o să vorbesc mai mult despre țara mea. Noi suntem o economie mică și deschisă și ă, competitivitatea este importantă. Poate lucrurile stau altfel dacă analizăm zona euro în întregul ei. Deci dacă vedem o regiune economică mai mare. În Slovenia, 60 până la 80% din uh, ceea ce se consumă este importat și 60-80% din ceea ce se produce se exportă. Deci austeritatea este rezonabilă dacă o faci pe partea de cheltuieli, pentru că dacă tai cheltuielile, țara devine mai competitivă. Și cred că întreaga uh, zonă trebuie, chiar dacă întreaga regiune încearcă să reducă austeritatea, o economie mică și deschisă poate să uh, încurajeze austeritatea totuși. În uh, Slovenia avem secvențierea diverselor politici economice. În momentul de față, având în vedere că avem probleme în sectorul bancar, ne-am gândit la dobânzile pentru depozite și pentru împrumuturi care sunt foarte mari, ceea ce înseamnă că avem o poziție restrictivă a băncii noastre și, pe de altă parte, uh, Uh, avem austeritate și dacă pune, alăturăm cele două elemente, uh, creșterea este afectată. Trebuie să relaxăm politicile monetare, să curățăm bilanțurile și să ne asigurăm că ratele dobânzilor sunt scăzute, că economia este lichidă, deci că există fonduri și bani gheață în economie și de-abia atunci poți apela la austeritate. Deci, pentru mine, secvențierea acestor politici economice este foarte importantă și am senzația că uneori acest lucru nu este luat în calcul atunci când sunt evaluate țările individuale. Tocmai de aceea ne interesează să lucrăm uh, repede în uh, ceea ce privește curățarea băncilor, pentru a putea trece și la măsurile de austeritate ulterior. Mulțumesc. Acum, în numele PPE, Peter Lee. Mulțumesc. Să mulțumesc uh, pentru prezentare, domnule ministru, și pentru că ne-a dat ocazia să avem o uh, discuție cu dumneavoastră. Diagnosticul meu în legătură cu criza bancară probabil că vă este cunoscut. Eu cred că ne aflăm în această criză pentru că am acționat uh, politicianism, nu am respectat regulile economiei sociale de piață, nu am respectat propriile, uh, interesele propriilor noastre țări, s-au acordat credite mari fără niciun fel de garanție. Acum am câteva întrebări. Ce veți face pentru a proteja interesele plătitorilor de taxe care nu uh, trebuie să suporte criza, că nu ei sunt vinovați, dar se pare până la urmă că ei trebuie să plătească nota de plată, ei vor suporta nota de plată. Apoi ce se întâmplă cu unda verde pentru transferul fondurilor? Tot vorbim despre asta, dar Cred că lucrurile se văd altfel la Ljubljana decât la Bruxelles. Ljubljana a spus că transferurile trebuie să se facă rapid, însă Bruxelles dorește conturi curate și sănătoase. Cred că guvernul sloven a surprins Comisia. Oare e posibil ca uh, guvernul sloven să rămână în această situație în care Bruxelles să nu fie de acord uh, cu ceea ce face? Mulțumesc. Uh, hvala za ta vprašanja. Sej mislim, da smo se jih v eh, preteklih. Mulțumesc. Eh, consider că în eh, ceea ce am spus până acum, deja m-am referit poate la aceste probleme. În primul rând, dați-mi voie să vă spun ce vom face cu banii contribuabilor. Am spune că trebuie să ne asigurăm că prețul e corect cu procesele corespunzătoare și că totul este făcut pentru a economisi banii contribuabilor și trebuie să facem în mod foarte transparent. Trebuie să profităm cât putem de experiența internațională și vrem să procedăm rapid pentru că timpul costă bani. Știți, time is money. Acum, protecția banilor plătitorilor de uh, taxe uh, înseamnă și să acționăm rapid, pentru că altfel pierzi ocazia de a câștiga mai mulți bani uh, și de a avea creștere economică. Deci cred că tot ceea ce facem, facem pentru a proteja banii contribuabilor. Acum, în ce privește um, transferul activelor și uh, am mai, m-am mai referit la această chestiune. Bun, planul era să facem uh, primul pachet din transfer uh, înaintea sfârșitului lui iunie. Cu, bun, nu e ușor de gestionat procedura de insolvență, însă uh, când am discutat recomandările specifice pentru țara noastră, noi am uh, convenit că vom face evaluarea și stresul, uh, mă scuzați, testul de rezistență și recent uh, am căzut de acord că e mai bine totul să nu ne grăbim prea tare. Și să nu facem chiar așa multe în vară ci să ne ă, concentrăm pe această revizuire a calității activelor, în mod transparent și complet. Deci vom continua și cu ă, testul pilot, desigur, care își dorește să arate că tot ă, acest proces și toată procedura funcționează corespunzător. Cred că e bine să procedăm așa. Mulțumesc. Acum întrebarea finală. Doamna Moița. Voi vorbi slovenă, dacă îmi permiteți. Foarte bine. Consider că domnul ministru nu poate fi făcut răspunzător pentru ultimii 20 de ani totuși trebuie să fie întrebat uh, în legătură cu subiectele de actualitate și poate pot să fac eu, că nu am vorbit despre toate elementele actualității, să vorbesc despre uh, speculații, dacă mi îngăduiți, în ce privește atmosfera în Slovenia după prăbușirea băncilor din Cipru. Noi trebuie să reacționăm mai rapid uh, decât uh, ne-am fi dorit. Eu nu prea sunt în favoarea privatizării, și cred că lista de 15 companii despre care s-a vorbit aici și care trebuie privatizate a fost întocmită cam în pripă. Și nu cred că ne-am gândit uh, prea bine și ne-am acordat gazul să uh, facem lista aceea așa cum se cuvine. Dar în legătură cu reforma pieței muncii pe care ați menționat-o, dumneavoastră și colegii mei, Eh, aici problema e șomajul tinerilor. Eu sunt eh, social-democrată și eu cred că nu am făcut nimic pentru a ajuta tinerii să-și găsească un loc de muncă. Și va trebui să facem în următoarea reformă sau atunci când eh, se reformează întreaga legislație. Mulțumesc. Cosmuc Prașan, Cailu Prășanie. Mulțumesc. Mulțumesc. Deci, în legătură cu șomajul tinerilor, Uh, hvala. Uh, regarding uh, the Așadar, în legătură cu piața muncii și tinerii în șomaj, cel mai, cea mai bună soluție e să ne întoarcem la uh, creștere economică că nu e doar interesul tinerilor, ci interesul nostru al tuturor. De aceea am, vorb, am vorbit despre asta în prioritățile mele, cu însănătoșirea băncilor, cu consolidarea fiscală. Așadar, cred că deja am răspuns la întrebare. Is there anything else that you would like to say? Mulțumesc. Mai doriți să spuneți ceva, domnule ministru? Da, doresc doar să vă mulțumesc pentru toate între, întrebările și pentru atenția acordată. Președinte, mulțumim că ați venit în fața asta. Totdeauna e dificil, sigur de venit aici în ultima săptămână, înaintea vacanței, după amiază, dar nu sunteți uh, chiar ultimul, pentru că avem aici uh, și președinția care va veni pentru dialogul economic în curând. Dar uh, înainte facem o pauză de 2-3 minute și revenim. See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 Right, I'm very pleased to uh, welcome. Da, reluăm uh, reuniunea și îmi pare bine să pot uh, ura bun venit domnului ministru de finanțe din uh, Lituania uh, pentru obișnuitul schimb de opinii la startul fiecarei președinții uh, rotative. Vor fi întrebări legate de prioritățile Lituaniei. Uh, sigur, după cum știm cu toții, președinția știe mult mai multe despre toate dosarele uh, de care se ocupă, mai degrabă la sfârșitul președinției decât la început, dar oricum uh, va fi foarte interesant să auzim uh, prezentarea domnului ministru, pentru care are la dispoziție aproximativ 10 minute și apoi vom avea obișnuita sesiune de întrebări și răspunderi cu 5 minute pentru fiecare intervenție, dar în primul rând, desigur, are cuvântul domnul ministru. Thank you very much, Madam Chair. May I... Mulțumesc, eh, doamnă ministru. O foarte bună tradiție europeană mă face să vă cer eh, permisiunea să încep în limba mea maternă, italiana, care este una din limbile oficiale ale Uniunii Europene. Deci vă rog să vă folosiți căștile. Gerbiami parlamentarii, ponios ir ponai, colegos. Mulțumesc, eh, doamnelor și domnilor, doamnă președintă, stimați membri, dragi colegi, sunt foarte recunoscător pentru ocazia de a putea să vă prezenta prioritățile președinției lituaniene. Rolul pe care comisia dumneavoastră îl joacă în calitate de colegiuitor este unul deosebit de important. și uh, sunt dornic să avem un uh, dialog constructiv uh, în calitatea noastră de parteneri ai uh, Consiliului Ecofin uh, pe care voi avea onoarea să-l prezidez și sper că și colaborarea noastră va fi una rodnică încă de la începutul președinției uh, noastre. Sigur că înainte de a vorbi despre prioritățile președinției noastre, aș dori să spun câteva cuvinte de mulțumire uh, la adresa președinției irlandeze, prima din trio. Irlandezii au făcut o treabă foarte bună. Știu că Parlamentul European sperase poate mai mult de la președinția irlandeză și asta se reflectă și în rezoluția adoptată de domnile voastre. Uh, Însă nu trebuie să subestimăm ceea ce s-a realizat, pentru că chestiunile în cauză sunt foarte complexe. Și eu consider că președinția noastră se poate bucura și poate fi mulțumită că ne-a fost lăsată o moștenire solidă ca bază de acțiune pentru noi. Și mă bucur că pot, putem să continuăm, uh, iată, încă din luna iulie, trialogurile. Uh, eu uh, voi fi președinte ECOFIN în continuare și voi face toate eforturile pentru a mă asigura că vom ajunge și la niște acorduri într-un mod foarte eficient. Sper că echipa mea va fi una ambițioasă și pentru noi toți este desigur foarte important. Știu că e important și pentru domnile voastre, important și pentru capitalele statelor membre și, sigur, pentru cetățenii noștri până la urmă. Cooperarea eficientă cu Parlamentul European este o prioritate personală pentru mine și intenționez să mă las judecat pe baza eficienței cooperării noastre cu Parlamentul European. Noi preluăm președinția într-o epocă de provocări uh, majore. Consolidarea fiscală este o parte esențială a durabilității financiare. Obiectivul nostru principal și global ar trebui să fie creșterea economică. Și se speră și ne așteptăm ca în următoarea perioadă să avem și creștere economică după luarea deciziilor și uh, după ce vom vedea primele rezultate. Totuși, trebuie să rămânem vigilenți și intenționăm să monitorizăm situația pentru a ne asigura că aceste obiective sunt și îndeplinite, că IMM-urile au acces la finanțare, că sunt create locuri de muncă și că mai ales tinerii pot uh, uh, beneficia de pe urma redresării economice și cetățenii noștri să se bucure de o mai bună calitate de viață. Acum limba engleză. Președinția noastră se bazează pe o Europa credibilă, deschisă și în creștere economică. Sigur, Ecofinul se ocupe doar cu câteva din aceste priorități, din care o Europa în creștere, după cum am menționat, cred eu că este uh, cea principală. Însă și credibilitatea este un aspect de care trebuie să ne asigurăm prin adoptarea uh, unor legi corespunzătoare. Este un instrument uh, de care dispunem cu adevărat. Astăzi s-au petrecut două evenimente foarte importante. Eh, pe durata Ecofinului am avut marea onoare să urez bun venit Croației ca nou membru al, eh, sau nouă membru a familiei noastre, cel de-al 28-lea stat membru. Acum o oră am participat la uh, sărbătoririle um, cauzate de aderarea Letoniei la zona euro în mod oficial și formal. Și pot și eu să uh, aplaud uh, acest eveniment, la fel ca dumneavoastră, pentru mine a fost important și din punct de vedere personal, uh, mi-a făcut o onoare să fac, e un privilegiu, dar îmi face de asemenea o mare plăcere să o fac, dar bine, pentru Lituania este și o provocare avem sigur orizontul, uh, am avut orizontul 2015 pentru a adopta moneda euro, noi, Lituania, iată, suntem invidioși când vedem ce a realizat Lituania, uh, mă scuzați, uh, Letonia. Noi vrem să fim următorii. Acum, pentru asta, dacă mă îngăduiți, în acest efort v-aș ruga să ne sprijiniți, pentru că nu e important doar din punct de vedere simbolic, ci și foarte practic. Uniunea Europeană este în creștere, zona euro se extinde. Și ce înseamnă toate acestea? Înseamnă că zona euro și proiectul european sunt credibile. Țările cred în Uniunea Europeană, în ideea europeană, că țările cred în euro ca monedă comună. Și eu aș spune că proiectul euro este un proiect de importanță uriașă. Haideți să nu uităm toate aceste idei atunci când intrăm în detalii tehnice. Și ele foarte importante, dar cu toate acestea, ideile principale trebuie să fie totdeauna acolo undeva în fundal și să le vedem întotdeauna. Deci trebuie să ne asigurăm că avem stabilitate financiară și finanțe publice sănătoase în întreaga Europa și, sigur, ne așteaptă o muncă foarte grea. M-aș concentra în trecere asupra anumitor dosare pe care noi le percepem ca fiind foarte importante în cooperare cu domniile noastre, bineînțeles, pentru că dumneavoastră sunteți colegiuitori în, toate, în multe cazuri, nu în toate, dar în multe cazuri și mă aștept, singur, deja având convorbiri cu mulți membri ai Comisiei Econ înainte de statul președinției noastre, uh, Mă aștept așadar ca aceste dosare să fie la fel de importante și pentru Parlamentul European. Și consider că, bun, sigur, trebuie să facem progrese uh, pe o scară foarte largă, o gamă largă de propuneri financiare, mai ales în zona serviciilor financiare, uh, mai ales în ce privește Uniunea Bancară și consider că Uniunea Bancară și dosarele asociate cu ea, în primul și în primul rând, desigur, redresarea și rezoluția bancară și directiva respectivă, uh, care vor face obiectul unui trialog încă de mâine, după ce Am realizat un compromis, după ce am obținut un compromis foarte dificil uh, în, la Ecofin, dar a fost unul corect. Acum trebuie să facem progrese în acest uh, dosar. Acum, programul de garantare a depozitelor, iată, un alt dosar foarte important. Noi intenționăm să facem progrese și eventual uh, în paralel cu aceste două dosare, dacă vom reuși, și apoi mecanismul unic de rezoluție vă pot informa că Iată, astăzi Comisia ne-a dat asigurări că propunerea privitoare la acest mecanism va sosi chiar mâine. Bine, vom vedea. Cred că acesta este modul în care trebuie să acționeze Comisia. Prin punerea în comun a eforturilor noastre, cred că putem avea rezultate extraordinare chiar în acest ciclu politic, deci până la viitoarele alegeri europene. Guvernanța economică. Cred că recent au fost adoptate măsuri fără precedent uh, cu legislația din uh, pachetul de șase măsuri și pachetul de două măsuri. Uh, miniștrii de resort sunt recunoscători pentru progresele care s-au făcut, pentru compromisurile la care s-a ajuns în discuțiile cu Parlamentul European iar acum noi trebuie să punem în aplicare aceste legi, să le punem în aplicare pe deplin. Astăzi am căzut de acord în legătură cu câteva uh, acte legislative care vor asigura cooperarea statelor membre pe durata semestrului de toamnă, evaluarea ex ante a bugetelor statelor membre ale zonei euro, de exemplu, și sigur că avem și recomandările specifice pentru fiecare țară și întregul complex de măsuri asociate cu semestrul european. Vom acorda atenția cuvenită, dar nu doar în ce privește o continuare uh, foarte coerentă acestei proceduri, ci vom examina în detaliu acest domeniu și cu ocazia ecofinului vom face o evaluare a procedurilor în vigoare la ora actuală ca să vedem dacă sunt bune sau nu, dacă sunt eficiente sau nu, dacă dau rezultate sau nu, dacă reprezintă doar un rezultat al uh, birocrației sau uh, fac sens economic pentru statele membre. Cred că ar putea fi o experiență foarte utilă pentru Ecofin și absolut hotărătoare pentru punerea în comun a acestor experiențe și punerea în comun a informațiilor noastre cu membrii Comisiei ECON, așa cum se cuvine, pe durata președinției noastre apoi uh, balanța de plăți și instrumentul aferent. O, îl menționez pentru uh, statele membre care nu fac parte din zona euro, uh, în linie cu recenta legislație Tupac. Cred că e una din prioritățile noastre pentru care ar trebui dusă la zi. Este un mecanism important, nu doar pentru zona euro, ci și pentru țările care nu sunt în zona euro, pentru că noi trebuie să lucrăm pentru Europa cu 28 de state membre. O altă prioritate noastră. E esențial ca economia europeană să beneficieze de pe urma unor piețe financiare sănătoase, transparente, solide, care să funcționeze în interesul plătitorilor de taxe, așa cum suntem noi toți. Să protejăm uh, investițiile, uh, la fel de important elementul acesta pentru economie, de aceea punem accentul pe instrumentele uh, MIFID și pe regulamentul privitor la uh, depozitele centrale de valori mobiliare vom face eforturi și cu aceste dosare care sunt uh, pe prim planul uh, listei noastre de priorități. Uh, vă pot spune că deja e posibil să facem progrese cu Omnibus 2. E importantă pentru, pentru a se asigura anumite sume de bani. Uh, Acum, Autoritatea pentru Asigurări Europene și Pensii a făcut o evaluare tehnică și ne putem baza pe ea. Putem ajunge rapid la un compromis, uh, sunt încrezător, pentru ca europenii să poată beneficia la maximum de pe urma pieței unice. Vom face tot ce putem ca la Consiliu să avansăm cu discuțiile în legătură cu directiva conturilor bancare. Pentru un motiv, sau dintr-un motiv foarte simplu, e o directivă pentru consumatori și cred că e în interesul nostru al tuturor să facem eforturi și să venim cu niște inițiative care vor fi percepute imediat de către oameni. Acum, dacă e să spun câteva cuvinte în legătură cu impozitarea, aici avem o problemă că trebuie să avem unanimitate la Consiliu, însă sunt absolut convins și voi cere ajutorul dumneavoastră pentru că avem nevoie de un, o susținere politică foarte puternică, lupta împotriva evaziunii fiscale și a fraudei fiscale, una din prioritățile noastre principale. Asta am uh, făcut-o în multe foruri internaționale, am spus asta foarte răspicat. Aici deja avem rezoluții foarte hotărâte ale Parlamentului European și îi mulțumim pentru că dumneavoastră ați spus lucrurilor pe nume și cred că sper că fiecare înțelege că e o reală prioritate să recuperăm banii furați, să ne asigurăm că toată lumea își plătește impozitele cuvenite, inclusiv multinaționalele. Uh, un proiect ambițios, uh, schimbul uh, automat de informații bancare, Asta însemnând în primul rând inițiativa cu uh, directiva pentru economii și directiva cu cooperarea administrativă care sunt pe masa noastră de lucru. Foarte importante sunt și aceste inițiative și rog membrii ECON să ne susțină din punct de vedere politic și în acest domeniu. Avem și alte dosare pe tema impozitării, dar se pare că nu mai am mult timp la dispoziție. Înțeleg, înțeleg, doamnă președintă. Voi încerca să închei cât mai rapid posibil, dar dați-mi voie să spun câteva cuvinte și despre bugetul european pentru 2014. Alt element important pentru agenda noastră, sigur, o altă comisie este cea de resort, dar până la urmă întreg Parlamentul European este interesat de acest subiect. Subliniez că nu e o temă a birocraților sau a guvernelor sau a politicienilor. E vorba de banii cetățenilor, pentru că nu, dacă nu avem un buget uh, necesar care ne trebuie, dacă nu-l avem la 1 ianuarie 2014, asta ar putea însemna ca foarte multe proiecte din foarte multe țări europene să nu se poată bucura de finanțare. Cred că e o prioritate pentru noi. Vom face tot ce putem uh, ca să găsim compromisuri, ca să ajungem la un acord cu dumneavoastră, membrii Parlamentului European. Și desigur, asta e și o ocazie să mă întâlnesc cu dumneavoastră în cadrul dialogului economic. Uh, un schimb constant de opinii cu reprezentanții guvernelor naționale, uh, cu Consiliul și membrii Parlamentului European uh, este foarte important ar putea constitui. Iată, și ziua de astăzi este o nouă posibilitate de a face așa ceva. Apoi, al treilea semestru european a fost încheiat cu adoptarea recomandărilor specifice pentru uh, fiecare țară, chiar ieri. Și cred că este un pas foarte important. Sigur, aveți multe întrebări. Și eu, la rândul meu, am, mă întreb uh, cum anume vor fi uh, puse în aplicare aceste recomandări. Sunt de acord și cu criticile care câteodată sunt exprimate. ori nu sunt foarte concrete, dar cred că acesta este al treilea semestru european și toată lumea e de acord că e mult mai bun ca cel de-al doilea. Cred că cel de-al patrulea, care va începe pe durata președinției noastre, va fi mult mai bine organizat. Se va concentra pe lucrurile esențiale și va aduce noutăți datorită și pachetului de două măsuri. Și aștept cu interes cooperarea cu dumneavoastră și în uh, acest domeniu. Deci, uh, așa cum spuneam, uh, pentru țara mea Lituania este o mare onoare, dar și o mare responsabilitate, pentru că este prima țară baltică ce preia președinția. Și bă, sunt cumva și puțin speriat. Dar Mă rog, vom face tot ce putem, ne-am pregătit cât am putut mai bine. Tocmai de aceea m-am întâlnit și cu mulți colegi, membri ai Parlamentului European, care se află aici acum. Și v-aș ruga să cooperăm și în continuare. Eu, personal, după cum spuneam și în limba lituaniană, cred că e responsabilitatea mea personală să mă asigur că avem o bună cooperare. Înțeleg și înțelegem, lituanienii, înțelegem rolul foarte important, extrem de important al Parlamentului European, pentru că el reunește și aduce împreună poziții diferite ale unor țări diferite pentru o idee unică europeană. Deci, vă mulțumesc, mă scuzați că am depășit timpul alocat. Dar acum aștept cu mare interes să vă ascult uh, întrebările și să încerc să le și răspund. Much. Uh, we, we, we look for... Vă mulțumesc foarte mult și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm. În ceea ce privește taxa privind economiile, trebuie să vă spun că au trecut trei ani de la raportul meu privind uh, schimbul de informații și mecanismele de taxe inversate. Trebuie să fiți siguri că Parlamentul vă va sprijini în lupta cu Consiliul. A fost unul din primele noastre rapoarte în acest mandat. Și singurul preproș pe care vi-l putem face e că nu veți acționa suficient de rapid și de temeinic. Acum vom avea intervenții de câte 5 minute, răspuns întrebare. Deci dacă întrebarea durează 4 minute, răspundeți doar un minut. Sperăm ca lucrurile să se echilibreze mai mult. Jean-Paul de la PP, prima întrebare. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, vă răzbun venit în numele grupului PP. Deja am avut ocazia să ne întâlnim pentru a discuta despre președinția dumneavoastră. Voiam să vă felicit pentru, și pentru altceva, însă m-am oprit cumva, deoarece ați îndrăznit să vă vorbiți limba maternă. E plăcut, nu să vă înțeleg, pentru că nu vă înțelegeam, însă e plăcut să văd că președintele Cofin îndrăznește să-și vorbească limba maternă. Din păcate, doar două minute și o jumătate, deci vă rog ca și limba viitoare să vorbiți limba maternă. Văd că dumneavoastră puneți bine engleza, eu, engleza, eu nu, deci puteți vorbi franceză. De asemenea, aveți o altă calitate. Știți cum să-i luați pe deputați? Ați, ați spus lucruri care ne sunt pe plac. Ne-ați spus că ne veți asculta. Asta ne mulțumește, însă am o întrebare simplă. Aveți foarte multe intenții bune. Ne bucurăm de asta. Aveți o președinție ambițioasă și aveți dreptate. Nu pentru că nu sunteți cea mai mare țară din Europeană, nu puteți uh, reuși o președinție. Uitați-vă la Luxemburg, care fiecare dată se descurcă de minune. Însă, după dezbaterea din Parlament de acum o lună în legătură cu dosarele care au întârzieri la Consiliu, e vorba de moțiunea Comisiei Econ prezentată de doamna Sharon Bowles ce veți face pentru a debloca aceste dosare pe care le-ați înșirui și dumneavoastră și știți că mai sunt și altele. Deci cum veți aborda asta? Ne puteți răspunde în doar câteva secunde și așa vom, uh, vom uh, recupera timpul pe care l-ați depășit. Mulțumesc! Mult, Jean-Paul! Din păcate, franceza mea e mult mai proastă decât engleza. Deci vă răspund în engleză. E un comentariu foarte important, făcut și în rezoluție. Într-adevăr, avem multe dosare și unele din ele sunt blocate dintr-un motiv sau altul. Uneori ne lipsesc concluziile, alteori Există mari controverse, fie între Consiliu și Parlament sau fie între diferitele guverne. Eu cred că nu avem o altă opțiune. Va trebui să ne aranjăm cumva calendarele și nu mă gândesc doar la prezenții, mă gândesc și la econ. Și de altfel, deja am început să facem asta. Avem o agendă de trialoguri destul de concentrată și de reuniuni tehnice pentru iulie. Am început de asemenea să elaborăm programarea de întâlniri pentru sfârșitul lunii august și pentru septembrie. Și cred că trebuie, așa cum spuneam în prezentarea inițială, trebuie să ne gândim întotdeauna la principalele obiective. Uneori, acestea nu se, ni, se potrivesc neapărat cu uh, anumite orientări tehnice din perspectiva unora. Ce înseamnă asta? Trebuie stabilite priorități și trebuie ca unele dosare să fie tratate mai rapid. Le-am menționat pe cele importate, EMIR, MIFID, Omnibus 2. Ca să nu mai spun de Uniunea Bancară. Va trebui să încercăm să nu facem rău celor dosare care au nevoie acum doar de ajustări tehnice și va, le vom urmări cu mare atenție. Deci încerc să răspund, avem resurse limitate, dar și dumneavoastră la fel. De aceea trebuie să ne, înțele- să ne întâlnim. Dacă e nevoie, mă voi întâlni oricând cu Sharon pentru a stabili uh, reuniunile noastre. Mulțumesc! E, multă planificare văd că acum, de la socialiști și democrați, Antolin. Mulțumesc foarte mult. Și eu îmi voi vorbi limba maternă spaniola. În primul rând vreau să vă urez bun venit. Vă asigur că grupul nostru va colabora cu dumneavoastră pe deplin. Dumneavoastră, domn, sunteți ministru de finanțe într-o țară de mici dimensiuni, însă puteți demonstra că și țările mici pot face lucruri importante pentru Europa și pot uh, conduce Uniunea Europeană într-un mod admirabil. Da, e important să, să ajungă la creștere după recesiune acum, în timpul mandatului dumneavoastră și credem că unele din recomandările specifice adoptate acum merg în direcția cea bună. De ceva timp noi spuneam că aceste țări au nevoie de ceva timp pentru aceste ajustări eh, bugetare să nu fie atât de drastice și să ducă la o contractare a economiei. Acum sperăm de asemenea să existe un climat suficient de bun pentru a stimula investițiile pe întreg teritoriul europene. Deci vom colabora la aceste obiective. Și acum două chestii, două întrebări. Vă rog să fiți foarte uh, atent la aceste două chestiuni, deoarece cred că la una am putea ajunge la un bun sfârșit. Vorba de directiva privind creditul ipotecar, foarte importantă. S-au încheiat trilogurile cu acorduri și acum nu mai rămâne decât un element de divergență între Parlament și Consiliu și anume procesul de punere în practică a directivei. Eu vă recomand cu ardoare să dialogați cât mai strâns cu doamna Sharon Bowles pentru a încerca să ajungeți la un acord care să ne permite să, să adoptăm acest uh, dosar în timpul prezenției dumneavoastră. Deci lipsește un ultim, un ultim imbold. E ceva ce puteți face cu siguranță. Și o altă chestiune pe care trebuie să o aveți în vedere cu mare atenție. Și aici cred că se poate progresa mult și cred că se poate încheia înainte de sfârșitul mandatului nostru. E vorba de concurență. Acțiunile pentru a reclama uh, daune, pagube. Daune. Și aici cred că există voința de a de a colabora pentru ca prezența dumneavoastră să obțină rezultate. Bune. Antolin, îți mulțumesc pentru întrebare. Da, sunt perfect conștient de aceste acte juridice. Am fost informat că suntem aproape de etapa finală. Bineînțeles, vom prelua dosarele cât mai repede cu putință și vom încerca să soluționăm ultimele detalii. Eu cred că acest lucru e valabil și pentru alte inițiative cu detalii tehnice. Eu propun să colaborăm strâns. După cum spuneam, dacă va fi nevoie, eu și cu Sharon îl avem și pe domnul Migla aici la Bruxelles. Doamna Miglă, mă scuzați, ea poate lua legătura zilnic cu dumneavoastră. Deci aceste directive și regulamente tehnice la care suntem colegiuitori trebuie încheiate. Poate nu în mod desăvârșit, însă uneori trebuie să ne dăm seama că e mult mai important să ne uităm să vedem ce ne dorim de fapt. Vrem ceva perfect peste 2 ani sau ceva imperfect, însă cu posibilitatea de a revizui peste 2 ani uh, și să-l obținem acum. Deci eu vă rog să vă implicați în aceste dialoguri și să ajungeți la un compromis cât mai repede în legătură cu aspecte tehnice care pot fi soluționate destul de repede. În orice caz, vă mulțumesc pentru inițiativă și aveți perfectă dreptate, există probleme de care nu trebuie să uităm. Unele sunt foarte importante pentru consumatori, pentru mici, pentru IMM-uri, Acestea au într-adevăr nevoie de grija noastră. La ipoteci, dacă există întrebări legate de implementare care nu au fost soluționate, acestea trebuie rezolvate întâi. Va trebui să fiți acord cu un articol în care se spune că statele membre vor oferi mai multe informații. Asta e tot, asta e tot blocajul, nu mi se pare că cerem prea mult. Acum, trecem la alte. Olle Schmidt. Mulțumesc. Doamnă președinte, îi mulțumesc domnului ministru de finanțe. A fost o plăcere să vă ascult. Țările Baltice, Lituania, e prima țară baltică pe care am vizitat-o eu după prăbușirea Uniunii Sovietice. Sunteți o țară vecină cu noi, avem relații apropiate. E o plăcere să o vedem aici și uh, sunteți a faptului că istoria se poate schimba. Uniunea bancară, la ea vreau să mă refer. Domnul Draghi a venit ieri aici, președintele Draghi. Eu mă tem că dacă nu vor adera la Uniunea Bancară toate cele 28 de țări, cele care rămân pe din afară vor întâmpina probleme. Dumneavoastră aveți câteva bănci sedeze majore pe teritoriul Lituaniei. Suedia nu face parte din zona euro, dumneavoastră la fel, deocamdată. Dacă una din aceste două țări nu va intra în Uniunea Bancară, mă întreb dacă nu vor apărea probleme. Bineînțeles, ar stabiliza țările din zona euro și băncile de acolo, însă ce s-ar întâmpla, de exemplu, într-o astfel de situație? Acum, recomandările specifice fiecărei țări. Cum le măsurați? Am încercat să citesc o parte din ele astăzi. Pentru țara mea, sper că guvernul o ascultă, însă nu prea sunt sigur. Am văzut și recomandările pentru Germania, am uitat peste ele. Se vorbea de salarii și așa mai departe. E o problemă delicată, istorie, <laughs> totdeauna în Germania. Ce credeți despre asta, mai ales în contextul zonei euro? Credeți că aceste recomandări sunt într-adevăr urmate? Și ultimul meu comentariu. Schema de garantare a depozitelor la care v-ați referit. Dacă sunteți atât de deschis în ceea ce privește uh, acest lucru, ați putea fi deschis în ceea ce privește schema de uh, garantare pentru investitori? E un dosar la care nu se întâmplă nimic, din câte știu eu. Și oricum eu plec din Parlament săptămâna viitoare. Mulțumim, Ole. Îmi aduc aminte de reuniunea noastră la Vilnius, când ai vizitat Vilniusul cu colegii tăi de la ALDE. A fost o discuție foarte utilă. Despre prima ta întrebare în legătură cu Uniunea Bancară, e legată de e problema așa numita țării gazdă. E una din problemele ridicate la discuțiile privind uh, planul de rezoluție și redresare bancară la mecanismul unic de supraveghere. De fiecare dată întâmpinăm situații în care o anumită țară e țara de origine și alta e țara gazdă. Și bineînțeles e o situație care trebuie tratată foarte precis din punct de vedere juridic. Nici o țară nu trebuie prejudiciată, niciun contribuabil din nicio țară nu trebuie să plătească. Aș vrea acum să mă refer la situația din Lituania. A, n-aș prefera să vorbesc neapărat despre Lituania, deoarece eu acum aflu aici în calitate de președinte COFIN. Da, noi uh, ne vom intra, noi vom intra în, zona în Uniunea Bancară când vom adera la euro și mecanismul unic de supraveghere ni se va aplica. Deci nu vom participa la el. Și încă o dată, în schimb, rolul și vorbesc despre această situație. Vom participa și la discuțiile privind mecanismul unic de supraveghere, un alt element central din uh, Uniunea Bancară. Eu cred că vom găsi soluții, nu e ușor să le găsim, însă e posibil. Referitor acum la recomandările specifice și mm, cum putem măsura aceste recomandări. De multe ori nu prea pot fi măsurate, asta e problema. Să nu uităm că aceste recomandări sunt recomandări. Asta sunt pentru țări suverane care alcătuiesc Uniunea Europeană. Principiul de subsidiaritate e și el foarte important. Și există multe state trebuie să-și facă temele acasă, de unele singure, în modul care le convine cel mai mult. Mă gândesc aici la popoarele respective și la guvernele respective. Deci nu putem evita astfel de situații, însă, bineînțeles, eficiența acestor recomandări și concreteța lor, mm, asta e o tendință. Nu ar trebui să așteptăm rezultate imediate în cel de-al patrulea trimestru. Acum, directiva privind schema de compensații pentru investiții directiva ah, aceasta are mare legătură cu ideile care vor fi implementate la DGS. Eu cred că ar fi mai bine să așteptăm puțin cu această legislație prin compensația uh, investitorilor, să vedem ce se întâmplă cu DGS. După aia lucrurile vor merge mult mai lin. Deci așa vom proceda noi. Mulțumesc. Mulțumesc. Jean-Paul Piset de la Verzi. Mulțumesc, domnul președinte. Mă alătur colegilor mei, domnule ministru, pentru a vă ura bun venit și pentru a vă ura. Vreau să vă urez o prezenție nu neapărat liniștită, ci puțin eficace. Ați auzit pe colegii mei și e drept că putem evalua diferit situațiile în ceea ce privește conținutul dosarele dosarilor, însă cu toții avem aceleași uh, îngrijorări în legătură cu uh, blocarea anumitor dosare, cu lipsa totală de dinamism, de tonus. Ați spus că noastră vreți să încurajați reluarea acestor dosare să fie deblocate. Nu sunt niște dosare uh, obișnuite, fără importanță. Sunt dosare care permit o mai bună integrare europeană, la care ține multe. Vorba de Uniunea Bancară, despre care ați vorbit, ați vorbit despre dispozitivul de rezolvare a crizelor, ați vorbit despre directiva privind garantarea depozitelor, vorba și de taxa pe tranzacțiile financiare aici. Ați vorbit și despre mutualizarea datoriilor. Deci toate aceste dosare sunt blocate acum. ce înțeleg că vreți să presionați. Însă, de care crezi că este originea acestor blocaje? Nu e vorba doar de chestiuni tehnice. Bineînțeles că există multe și complicate. Nu e vorba doar de o problemă de calendar, deși există și astfel de probleme complicate. Eu cred că motivele sunt politice. De ce? La Consiliu se întâmplă ceva E ceva cu legătura dintre Parlamentul European și Consiliu. E vorba de interesele anumitor țări. Ar trebui să... Ce crezi despre modul în care analizează unii lucrurile? Unii cred că guvernul german ar fi principala sursă de blocaj la aceste dosare uh, atât de importante. Și în același fel, ca să adaug ceva la întrebarea pusă de Jean-Paul Gozet, deci cum veți face să vă bizuiți pe Parlamentul European. Bineînțeles, suntem aici pentru a vă ajuta, însă ce anume ne poate ajuta să deblocăm aceste dosare pentru ca uh, voința de a le continua să aibă întâietate pentru a continua aceste dosare. Deci problema alegerilor din Germania apare din nou, indiferent de cine le va câștiga. Indiferent de momentul când vor fi organizate aceste alegeri, nu credeți că e uh, ceva important din timpul mandatului dumneavoastră? Da, da, vă cer ca să fiu rapid. Jean-Paul, ești atât de precis identifice așa de clar toți acești factori care uh, pun bețe în roate progresului la diferite dosare. De la taxa pe trase financiare, la fondul de răscumpărare a datoriei, Interese diferite sunt în joc, e drept, interese ale statelor, ale guvernelor, ale membrilor Parlamentului European. Există chiar și interese diferite uh, în sânul Comisiei. Și uneori lipsește inițiativa, accesul la inițiative, toate aceste elemente sunt prezente. Noi, lituanieni, în timpul președinției, vă trebui să fim cei care vor intermedia pentru a se ajunge la un compromis. Deci va trebui să ne întâlnim cu oamenii, să vorbim, să-i privim în ochi, să încercăm să-i așezăm la aceeași masă al negocierilor și voi face asta cu omologii mei cu care am întâlnit chiar înainte de a începe președinția și vreau să fac același lucru și cu eurodeputații. De altfel, m-am întâlnit deja cu mulți dintre dumneavoastră înainte pe mulți nu vă cunosc, însă ne vom cunoaște pe viitor. Și aceste discuții, la aceste discuții vom identifica ce anume ne blochează progresul. Bineînțeles, calendarele, bineînțeles, ă, au o structură politică, știți, sunteți politicieni. Calendarele politice ă, au o influență. Însă, eu cred că de multe ori nu este o maghetă magică, însă de multe ori eu cred că vom avea câștig de cauză. Jorgen Clut acum de la Vers. <clears throat> Ja, ich äh, darf Sie auch im Namen meiner Fraktion ganz Mulțumesc foarte mult, Sharon. Și grupul meu ar dori să vă ureze bun venit aici. Vă urez mult succes cu programul dumneavoastră care pare foarte ambițios. și este important ca toate lucrurile enumerate să fie finalizate până la sfârșitul mandatului dumneavoastră. Un lucru pe care l-ați menționat a fost deja discutat și anume directiva privind conturile de plăți. Ați spus că vreți să o treceți pe uh, ordinea noastră de zi. Eu sunt raportor pe această temă în Parlament și uh, mă bucur foarte mult că acest subiect a intrat pe lista dumneavoastră de priorități, pentru că în weekend am avut prima rundă de uh, discuții și încercăm să facem progrese acolo și sunt încrezător că avem toate șansele să finalizăm cu succes acest uh, dosar. Un alt subiect pe care vreau să-l discut. Eu sunt uh, din Germania și o să întreb, uh, ca și Oli Schmidt, uh, Uh, cum se descurcă țările cu, țările uh, cu recomandările specifice pentru fiecare țară. Germania a primit niște recomandări foarte stricte și anul trecut și anul acesta și eu regret că nu am răspuns la ele pentru că ne-ar fi ajutat foarte mult să ieșim din criză. Pentru că aceste comentarii, observații și recomandări care respectă suveranitatea statelor membre și subsidiaritatea uh, Uh, ne-ar fi putut ajuta foarte mult. În țările cu deficit mare, aceste recomandări au încălcat suveranitatea și cred că acest lucru, această abordare nu este foarte echilibrată. Și tocmai de aceea este foarte greu ca după aceea să colaborăm cu toții de pe picior de egalitate, dacă ați putea spune câte ceva despre acest lucru. Mulțumesc foarte mult, Iorgan. Germana nu este o limbă tehnică pe care o stăpânesc, așa că o să revin înapoi la engleză. Deci dați-mi voie să răspund în engleză. Directiva este pe drumul cel bun, cum spuneam. Comisia a prezentat deja tot ce are, dar trebuie să ajungem la abordare generală în Consiliu. Primul grup de lucru în ceea ce privește directiva privind conturile bancare, format din specialiști, este programat deja pentru luna septembrie, deci cred că există o posibilitate mare să ne apropiem de linia de finish. Acum, întrebarea legată de recomandările specifice pentru fiecare țară este o întrebare fundamentală. Aceste recomandări, în urmă cu un an, au fost foarte abstracte. Acum avem alte instrumente de care ne prevalăm. Avem uh, procedura dezechilibrelor macroeconomice. În toamnă ne uităm și la indicatorii macroeconomici. Uh, sunt uh, inițiative și nimeni nu știe dacă vor funcționa bine sau nu, pentru că sunt consumatoare de timp și de energie, dar cred că oricum nu mergem foarte repede în direcția concretizării acestor recomandări specifice pentru fiecare țară. Și cred că discuțiile pot fi purtate în termeni uh, numerici și ar fi mult mai uh, uh bună decât niște discuții teoretice despre salvarea sistemului de pensii sau despre ajustarea dreptului muncii. Sper, deci, că vom înregistra progrese în acest mod și promit că vom fi foarte atenți ca aceste lucruri să nu crească povara administrativă într-un mod neinteligent. Cred că aceste uh, proceduri deja prevăzute trebuie să fie ajustate la, uh, la locul și momentul potrivit, astfel încât să nu existe dedublarea de eforturi. În toamnă, poate în octombrie-noiembrie, vom uh, vedea cum se desfășoară uh, implementarea exante a bugetelor și vom ști ce să facem uh, mai departe cu semestrul european. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Uh, Marianne Tyson. Marianne Tyson are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, că v-ați făcut timp să veniți la Parlamentul European. Comisia noastră vă urează mult succes. Căutați forme de cooperare. Pentru că este foarte bine să evităm uh, fricțiunile între instituții. Și trebuie să avem uh, cât mai, așa vom avea șanse mult mai mari de succes. Vorbim, vorbeam despre sistemul bancar și despre progresele economice și sociale și sunt convins că vom putea înregistra progrese în următoarele șase luni. Știu că lucrați din greu și aș vrea să vă întreb despre mecanismul unic de supraveghere. Acest lucru este pe ordinea noastră de zi uh, pentru vot în septembrie și aș vrea să vă întreb dacă este un uh, calendar potrivit pentru noi, dacă este sincronizat cu activitatea Consiliului. În al doilea rând, uh, mecanismul unic de rezoluție pe care îl vom discuta mâine cu comisarul Barnier. Unele state membre spun că asta necesită o schimbare a tratatului. Și asta s-ar putea să stârnească probleme în anumite țări. Ce părere are președinția lituaniană? Crede că este nevoie de o modificare a tratatelor sau nu? Apoi, impozitele. Ați spus că vă concentrați pe fraudă și pe evaziune fiscală și sunt de acord cu dumneavoastră, sunt convins că se vor înregistra progrese acolo. Am citit în programul dumneavoastră că atunci când vorbim despre baza consolidată de impozitare, veți continua discuțiile și cred că asta nu e foarte ambițios. Este din cauza aspectelor tehnice de aceea va fi dificil să avem o poziție finală sau există state membre care uh, nu vor să accepte acest lucru? Uh, deci e vorba de lipsă de voință politică. Cred că această bază consolidată de impozitare ar fi perfect. Cred că ar trebui să uh, îi dau cuvântul acum domnului ministru. Mulțumesc, Marian. Sunt întrebări importante. Mecanismul unic de supraveghere este extrem de important. Și personal, și eu și Consiliul am dorit un vot cât mai curând cu putință, pentru că Parlamentul German, care trebuia să voteze, a decis deja pentru, în favoarea acestui mecanism. Uh, dacă intră în vigoare la un an după vot și la un an după, intrarea în, după publicarea în uh, monitorul oficial, atunci, uh, având în vedere că ar fi trebuit să intre în vigoare la mijlocul anului 2014, um, putem discuta deja în septembrie-octombrie 2014, deci, dacă îmi dați voie, pot să vă rog chiar să votați cât mai curând cu putință nu pot să propun uh, schimbarea programării votului, pentru că nu este de competența mea, dar este extrem de important. În ceea ce privește mecanismul unic de rezoluție, comisarul Barnier a spus că va veni cu niște propuneri mâine și a spus că aceste propuneri sunt conforme cu tratatele actuale. Cred că deocamdată nu avem o altă soluție decât să lucrăm în limitele tratatelor actuale în măsura posibilului. Vom face acest lucru într-un mod echitabil. Eu încă nu am văzut propunerea, dar o vom studia cu mare atenție și vom începe imediat lucrul pe marginea ei. Ultima întrebare era legată de baza consolidată comună de impozitare. Poate soarta acestui dosar, care este discutat deja de aproape un deceniu, este prea complicată și acum poate ar trebui să uh, eliminăm o parte sau să dăm la o parte o parte din aceste elemente din CCCP din baza comună consolidată de impozitare și să ne punem de acord pentru că este într-adevăr o activitate uh, tehnică în uh, domeniul impozitării, mai ales acolo unde nu există armonizare la nivel european. Trebuie să fim foarte atenți și să ascultăm pe toată lumea. Avem nevoie de unanimitate între miniștri și între guverne. Și avem nevoie de sprijinul Parlamentului European, așa încât o să încercăm să vedem ce este fezabil. Mulțumesc foarte Mulțumesc foarte mult. Aveți, bineînțeles, sprijinul nostru în ceea ce privește baza comună consolidată de impozitare. Uh, există și în raportul meu de acum 5 ani foarte multe detalii. E în mod clar uh, extrem de complicat. I-am cerut lui Adolfo uh, niște notițe și el mi-a trimis 2000 de pagini. Deci înțelegem complexitatea acestui subiect. Marian a venit cu un pachet destul de bun uh, din partea Parlamentului. În ceea ce privește mecanismul de supraveghere, vom avea un acord în ceea ce privește problemele de răspundere cu BCE, uh, cu care vom avea o reuniune astăzi pentru că asta este necesar pentru uh, asigurarea parlamentelor naționale că ele înțeleg ce se întâmplă la nivel european. Acum, în numele PPE, Rodi Crața. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, domnule ministru, și o să vorbesc în limba mea nativă și o să vă spun că v-am ascultat cu mare atenție prezentarea și răspunsurile la întrebările eurodeputaților. Aș vrea să vă adresez și o întrebare în ceea ce privește finanțarea creșterii și dezvoltării în Europa. Avem nevoie până în 2020 de între 1 până la 3 uh, milioane de miliarde în uh, Uniunea Europeană și trebuie să știm de unde vor uh, veni aceste fonduri și cum vor fi ele injectate în uh, uh, economia europeană. Trebuie să uh, atragem toate investițiile necesare. Și de asemenea, trebuie ca aceste investiții să fie atrase pe piața internă și de aceea este important să avem instrumentele necesare și cadrul necesar pentru investitori. Pentru investitorii, cazul care va ajuta pe aceștia să facă planul pe termen lung. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. E o întrebare multilaterală. Sursele de finanțare sunt extrem de importante, dar doar ele nu rezolvă problema. Ai nevoie de instrumente. Dar, așa cum ai spus pe, ați spus pe bună dreptate, avem nevoie și de un climat de investiții în uh, multe țări. Uh, pentru țara mea și pentru vecinii noștri, una din metodele de a îmbunătăți climatul de investiții este de a intra în zona euro. Este un adevărat pas înainte în îmbunătățirea climatului de investiții, astfel încât să atragem fonduri private. Vorbim despre fonduri publice și cred că banii publici în Europa reprezintă o sursă extrem de importantă de finanțare care ar trebui să fie utilizată cu înțelepciune. Avem multe inițiative. Spre exemplu, avem inițiativa foarte recentă a Comisiei și a BEI, care a fost discutată la reuniunea șefilor de state și de guverne și astăzi la ECOFIN. Și aceste subiecte vor fi probabil pe ordinea de zi și pentru Consiliul inform, uh, Ecofinul informal pe care îl vom avea la Vilnius și o invit pe Sharon și pe deputații din comisia dumneavoastră să participe la această reuniune importantă. Este o tradiție foarte frumoasă că eurodeputații pot de două ori pe an să participe la ecofinurile formale și cred că puteți adăuga uh, valoare la discuțiile pe această temă. O altă sursă este bugetul uh, european și cadrul financiar multianual. Acolo știm exact unde ne aflăm. Și este o problemă importantă care ar trebui să fie rezolvată și ar, fi, ar trebui să fie rezolvată până pe 1 ianuarie. Eu sunt răspunzător și pentru politica de coeziune și voi avea o discuție cu ministrii de coeziune în noiembrie și poate acest lucru nu este foarte interesant pentru Comisia Econ, ar fi mai interesant pentru Comisia Regii, dar poate vă gândiți să veniți din nou la Vilnius. Și vom putem discuta cum am putea folosi mai eficient fondurile structurale nu doar prin granturi, ci și prin uh, inginerii financiare, prin uh, programe prin care poți să utilizezi aceleași fonduri, cred că sunt subiecte extrem de importante. Și, de asemenea, și inițiativele rombancare de finanțare. Așteptăm propunerile Comisiei pe această temă și finanțarea non-bancară a companiilor este o problemă a economiei europene, pentru că finanțarea, în mod normal, vine de la bănci în proporție de 80% uh, pentru întreprinderi, finanțarea vine de la bănci. În Statele Unite situația este diferită. Acolo doar 20-25% din finanțare vine din, uh, de la bănci și restul sunt din fonduri de capital și alte instrumente. Și cred că acesta este un uh, domeniu deschis unde avem multe de făcut și multe de discutat și cred că vom reveni la alta în uh, reuniunile COFIN. Dar m-ar bucura să discut și cu dumneavoastră aceste subiecte. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Peter Zimon în numele grupului socialist și uh, democrat. Ausführungen zu Ihrem Arbeitsprogramm. Zu Mulțumim, uh, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici, pentru mm, prezentarea programului dumneavoastră și Mă bucură, mai ales că deja am votat uh, la plenară uh, dosare cărora doriți să le acordați atenția necesară. Bun, știm că nu avem mult timp la dispoziție, știm că resursele uh, alocate nu sunt atât de importante pe cât ne-am dori, știm care sunt pozițiile atât de diferite în ce privește sumele despre care se vorbește, dar văd că președinția noastră deschide o portiță pentru a schimba unele lucruri și cred că împreună vom reuși. E vorba de mecanismul de restructurare cu un fond alocat și apoi Consiliul a hotărât să ne sprijine, deci sunt de acord cu dumneavoastră Însă sumele, sumele nu pot fi separate de aceste dosare, deci trebuie ca negocierile să aibă legătură între ele, deși fondurile sunt diferite. Uh, bun, uh, sigur că în ce privește alte dosare trebuie acționat separat. Așadar, cum vedeți aceste negocieri? Pot fi duse în paralel? Oare asta înseamnă că și trialogurile vor fi duse în comun sau că vom avea negocieri separate, ceea ce poate mă prefera, indiferent de sumele alocate fondurilor? Nu știm dacă vom duce treaba la bun sfârșit, dar cred că am multe șanse, avem multe șanse să o facem uh, pe durata președinției, dacă începem uh, chiar din luna septembrie. Da, uh, Peter, mulțumesc. Aș răspunde totuși în engleză. Și în engleză, acum aveți perfectă dreptate. Uh, aceste dosare sunt uh, strâns legate între ele și nu e vorba doar de dimensiunile fondului, sunt și alte detalii tehnice, desigur, acum îmi pare foarte rău, dar n-aș dori să intru acum în detalii pentru că, știți, e mai bine când uh, toată lumea își face treaba, că avem acest format al trialogurilor, unde acolo putem, într-adevăr, discuta despre alternative, despre opțiuni pentru a putea să o alegem pe cea mai bună, dar din punct de vedere politic, după cum am menționat în uh, discursul de deschidere, am început, uh, uh, vom începe trialogurile mâine, pe 10 iulie. Sigur că programul pentru garantarea depozitelor e un dosar de bază. Uh, A devenit așa Uh, pentru uh, că toate lucrurile trebuie discutate în această ordine logică. Uh, trialogurile pe această temă care trei depozitelor sunt planificate deja toamna de vreme. Nu știu dacă va fi septembrie, dar sper că se va întâmpla cu cât mai curând posibil când vom găsi o fereastră. Avem idei inițiale, ce să facem, uh, vom începe deci aceste trei loguri în paralel, după cum ne sugerez, uh, sunt uh, oameni care vor coordona lucrurile și din partea noastră a Consiliului și poate că dumneavoastră ca raportor și Sharon ați putea poate coordona munca pe aceste două dosare și din punct de vedere al comisiei dumneavoastră. Ceta, mulțumesc! Asta a fost ultima întrebare. Dacă nu cumva mai are cineva ceva de spus uh, sau aveți dumneavoastră dorința răzătoare să mai răspundeți, domnule ministru. Dacă nu, uh, vă mulțumesc că am terminat mai devreme și vă așteptăm cu interes uh, data viitoare să ne vorbiți despre ce ați făcut concret cu aceste dosare și cum le-ați încheiat. De-abia așteptăm și vă mulțumim. I think And I can just remind us that the... Și vă reamintesc că faptul că următoarea reuniune se va desfășura pe 5 septembrie, joi, la orele 9. And have a good holiday. Și vacanță plăcută tuturor. Also for the chair.